pagalbos. And, ένα, δύο, τρία. fi Până dimineața putem începe. Uh, it is a it is a real pleasure for me. Este o adevărată plăcere pentru mine, domnule Papandreou, să vă urez bun venit aici în Parlamentul European. Suntem încântați de faptul că dumneavoastră ați acceptat invitația noastră pentru a contribui la una din audierele noastre în Comisia pentru Criză. Noi știm care este experiența dumneavoastră, CV-ul dumneavoastră a fost distribuit, nu voi relua toate detaliile. Știm foarte bine că dumneavoastră ați lucrat, ați avut un rol deosebit de important în Grecia, sunteți uh, uh, la guvern în momentul de față și sunt convins că veți putea contribui în mod pozitiv la dezbaterea noastră. Știm că există o speculă organizată împotriva zonei euro și împotriva Greciei în particular și situația actuală ne arată că încrederea în moneda euro încă nu este 100% restabilită. De aceea este foarte important să demonstrăm lumii întregi că vom depăși această criză. Trebuie să explicăm cum vom face acest lucru. Moneda euro este o ancoră de stabilitate de multe luni de zile, mai ales în această perioadă de criză și știm care este situația statelor membre uh, în momentul de față, însă ea ar fi fost și mai proastă dacă nu am fi avut această monedă euro. Statele membre au hotărât marțea trecută să vă susțină în cazul în care aveți nevoie de sprijin. Știu că ministrul dumneavoastră de finanțe, de Papa Constantinu, a făcut foarte multe propuneri și spune, da, sunt înarmat, sunt pregătit pentru a face față uh, problemelor. Ceea ce e un lucru bun. Eu vă admir curajul, domnule prim-ministru, pentru faptul că ați înaintat un plan de austeritate și de economii foarte strict. Vă urez mult succes în demersul dumneavoastră. Știm de asemenea că ați plătit un oarecare preț uh, Uh, țările care au aderat la zona euro au trebuit să facă acest efort. Uh, și țara mea, Germania, a trebuit să facă acest lucru. Și de multe ori au existat momente când nu s-au respectat prevederile pactului de stabilitate și de creștere. De aceea cred eu că acum trebuie a venit momentul să demonstrăm că în momente de criză, în momente dificile, putem să găsim o cale către normal, o situație normală. Ar mai trebui să mai adaug câteva cuvinte, și anume, suntem cu toții șocați pur și simplu de faptul că acele fin, uh, instituții financiare care acum câteva luni de zile erau aproape în pragul falimentului și au beneficiat de fonduri publice, iată că acum utilizează prima ocazie pentru a specula împotriva monedei euro. și acum încearcă să facă profituri imense de pe această, din acest demers. Iar Parlamentul European va trebui să ia măsurile ce se impun măsuri care să fie stricte. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Thank you very much, uh, Mr. Um, mulțumesc, domnule Clint, doamnelor și domnilor. Întotdeauna este o onoare deosebită să vorbesc în fața Parlamentului European de când a fost ales drept prim-ministru de cinci luni de zile, am participat la nenumărase mese rotunde, seminarii, conferințe, întâlniri internaționale, dar venirea mea astăzi aici este cu adevărat o onoare deosebită. Pentru că pentru mine Parlamentul European este instituția cea mai democratică, cea mai importantă pentru guvernanța democratică în Uniunea Europeană. Aveți un rol major de jucat. Și de aceea vreau să mai spun că Parlamentul European este foarte uh, des pionier în ce privește munca parlamentară și dă un stimul parlamentelor naționale astfel încât să putem răspunde provocărilor cu care ne lovim în Uniunea Europeană și pentru a reuși să um, uh, întregim acest proiect al integrării europene. Știți că în trecut am avut mai multe ocazii să uh, fiu prezent la Bruxelles în calitate de prim-ministru, de ministru de afaceri externe, apoi membru al um, um, adunării care a făcut primul proiect de uh, Constituția Europeană și știu foarte bine că instituția dumneavoastră are foarte multă influență, cu atât mai mult cu cât luați hotărâri în numele cetățenilor, celor care v-au aleși. Și Așa cum toată lumea știe, e important acum să avem o reflecție asupra crizei economice, financiare și sociale, așa cum o spune foarte bine și titlul comisiei dumneavoastră. Ce viziune am eu despre această criză? E clar că este vorba despre o criză a guvernanței la nivel mondial. Atunci când am sărbătorit sfârșitul războiului rece, nu ne-am dat seama că multe probleme au rămas și că anumite mecanisme de stat și birocrația uh, care existau în uh, regimurile sovietice au, și-au lăsat amprenta pe undeva și că și noi la rândul nostru în lumea occidentală am păcătuit pentru că am avut mult prea multă încredere în forțele pieței. Și aceste piețe care de fapt nu sunt supravegheate, nu sunt reglementate, au reușit să creeze această criză. Am văzut acest lucru în urmă cu doi ani de zile. Faptul că a existat o lipsă de transparență și că existau aceste instrumente care permiteau să se evite orice fel de monitorizare, orice fel de schimb de bune practici. S-a ajuns la crearea de bule uh, și principalele victime atunci când aceste bule au explodat, aceste baloane au explodat, au fost, bineînțeles, cetățenii. Cum spuneam, este o mare provocare și cetățenii noștri se uită la felul în care noi, oamenii politici, suntem capabili să facem față acestei crize, mai ales în ultimii doi ani de zile. Lucrurile s-au mișcat foarte încet, nu am fost încă în stare să facem reformele de care este atât de mult nevoie. Și avem chiar uh, aceste ecouri cum că cetățenii aproape ne cred incompetenți și dacă ei își pierd complet încrederea în instituții, că e vorba despre cele la nivel local, național sau internațional, atunci ei se vor gândi că e mai bine să adere la alte mișcări, mm, tot felul de forme de populism, extremism, terorism și așa mai departe. Și deja am văzut asemenea tendințe în anumite locuri de, de, de pe glob. Dacă e să tragem niște învățăminte, cred că până și Uniunea Europeană este o instituție în plină uh, creștere, în plină formare, care trebuie să se autoreformeze. Și poate să construiască un model de suveranitate, de transparență și în același timp de integrare care să servească și restului continentelor. Pentru că nu e așa, nu avem de-a face numai cu criza economică, Trebuie să ne luptăm și să facem față și altor fenomene precum schimbările climatice sau valurile de imigrație și așa mai departe. Mulți spun că ar trebui să ne prefacem că nimic nu s-a schimbat și că ne putem întoarce la business as usual. Dar Așa ceva nu este acceptabil, pentru că nu putem închide ochii la cifrele care ne tot ajung la, la urechi despre uh, ratele foarte mari ale șomajului, despre nivelurile datoriilor publice. De aceea, trebuie să transmitem acest mesaj, mai ales la următorul summit G20, unde Uniunea Europeană va fi reprezentată, precum și mai multe state membre, și atunci, pe ordinea de zi a următorului summit G20, trebuie neapărat să introducem acele reforme pe care vrem să le vedem implementate. Eu m-am întâlnit cu nenumărați lideri europeni la Londra, cu domnul Gordon Brown, în Spania, cu domnul Zapatero, la Berlin cu doamna Angela Merkel, la Paris cu domnul Nicolas Sarkozy, M-am întâlnit cu Jean-Claude Juncker, șeful Eurogrup, și în urma acestor discuții au apărut mai multe inițiative, mai ales uh, așa numita default swaps și am încercat să fac în așa fel încât ideile noastre să ajungă și la administrația lui Barack Obama, pentru că este evident că avem nevoie de un proces decizional și de niște reglementări mult mai stricte, mult mai uh, rigide. Și pot să vă spun că am primit o reacție pozitivă din, uh, dinspre partea americană. Se spune tot timpul că detaliile sunt cele uh, care îngreunează lucrurile, dar deocamdată am primit, cum spuneam, o reacție pozitivă și este un mesaj important. Acum mai specific câteva lucruri despre Grecia. Suntem în ochiul ciclonului, în mijlocul unei crize care a fost agravată de niște probleme interne și structurale. Dar, bineînțeles că problemele noastre au fost înrăutățite de um, uh, contextul global din cauza existenței acestei crize economice și financiare și în plus am, fost victimele acestor mișcări uh, uh, de um, speculă pe piețele financiare internaționale. Eu nu sunt aici să arăt cu degetul pe careva sau să arunc vina pe altcineva. Eu cred că națiunea noastră este prima care trebuie să găsească soluția la aceste uh, uh, defecte, la aceste probleme structurale. Dar nu putem să facem asta foarte ușor, având în vedere faptul că traversăm cu toții o criză globală trebuie să ne corectăm greșelile. Și oarecum e un paradox, pentru că destinul nostru va fi hotărât, se află în mâinile acelor forțe care nu au reușit să Uh, identifice aceste mari lacune, aceste mari goluri din sistemul financiar internațional. Fac referire aici la agențiile de notare, la organismele de credit și așa mai departe. Și cum spuneam, este un paradox pentru că noi, guvernele, am dat bani acestor instituții pentru a le salva de la faliment, am dat bani publici cum spuneam, ca să salvăm aceste bănci și acum ei sunt cei care ne lovesc, ei sunt cei care ne judecă din cauza faptului că avem niște deficite atât de mari și niște datorii atât de mari, dar aceste datorii și aceste deficite au fost create și din cauza efortului pe care l-am făcut pentru a-i salva pe ei. Deci, cum spuneam, avem probleme structurale, dar există și acest context care este nefavorabil. Și trebuie neapărat să facem mai mulți pași pentru a reuși să operăm acele modificări indispensabile. Guvernul meu a, ales, a fost ales în urmă cu cinci luni de zile și am fost aleși cu o mare majoritate. Avem un mandat clar pentru a face schimbări și suntem pregătiți să procedăm astfel. Și cred că niciodată în Grecia nu s-au mai luat atât de multe măsuri și nu s-au mai făcut atât de multe modificări într-o perioadă atât de scurtă sau prevăzute pe un termen atât de scurt. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să uh, restaurăm încrederea în economia noastră și uh, o imagine credibilă a țării noastre. Asta a fost, să spun așa, prima misiune. Apoi, pe termen mediu și lung, avem nevoie de reforme în profunzime, astfel încât să schimbăm modelul nostru de creștere economică. Pentru că Grecia are potențialul de a deveni o economie foarte competitivă, mai ales dacă e să ne gândim la capitalul nostru uh, uman sau la potențialul de uh, economiei verzi. Apoi am avut nevoie de reforme imediate și, uh, cum spuneam, radicale pentru a face față deficitului public foarte mare și ratei datoriei. Măsurile noastre pentru un buget de austeritate au fost cele mai severe luate vreodată în istoria Greciei moderne. Dar a trebuit să o facem și am avut nevoie de curaj politic, cum spuneam, pentru că ne dorim ca țara noastră să fie din nou credibilă. Și, pe de altă parte, am făcut acest lucru pentru că facem parte din comunitatea europeană, din această comunitate de valori. Și dorim să ne demonstrăm angajamentul nostru pentru a proteja valorile comune și pentru a proteja moneda comună, moneda euro anul 2010 va fi, trebuie să fie un an de răscruce, pentru că vom opera modificări în sistemul de impozitare, în sistemul de pensii, de asigurări sociale, în sistemul uh, de învățământ și în modelul nostru de dezvoltare. Dar, cum am mai spus, modificările sociale și instituționale nu pot să fie uh, schimbate la fel de repede cum poți să vinzi uh, credite sau acțiuni pe piețele financiare. E nevoie de mult mai mult timp pentru a aplica aceste reforme și pentru ca ele să-și producă efectele scontate. Nu va lua mult timp, dar va dura un pic. Și eu cred că marea majoritate a opiniei publice uh, din Grecia susține aceste reforme. Am făcut ce am putut, dar dacă va trebui să plătim dobânzi atât de mari, în continuare nu vom putea să ne reducem deficitul. Noi cerem uh, funcționarilor noștri, lucrătorilor, să accepte, de exemplu, o înghețare a salariilor sau o reducere a salariilor. Dar acest, ă, acești bani pe care i-am putea câștiga prin aceste măsuri nu îi vom putea folosi pentru că ei ar putea să dispară prin ă, apăsarea unei taste de pe tastatura unui ă, calculator din cauza, cum spuneam, acestor uh, rate enorme ale dobânzilor pe care le plătim din cauza uh, creditelor pe care le, trebuie să le contractăm. Și de aceea cerem ajutor, cerem înțelegere. Noi nu cerem bani germanilor, italienilor sau francezilor sau mai știu eu cui, nu, nu vrem bani publici din aceste țări. Însă ceea ce spunem noi este că avem nevoie de un sprijin politic ambițios, astfel încât să putem să facem aceste reforme care sunt necesare și, pe de altă parte, să fim siguri că uh, uh costul acestor reforme, aplicărilor, nu va fi mai mare decât necesar. De aceea, trebuie să acționăm împreună pentru ca apoi să nu ne uh, lovim de alte efecte negative uh, precum creștere economică negativă, uh, um, impozite mai mari sau o rata șomajului mai mare. Și așa cum a spus foarte bine și uh, primul uh, ministru meu al uh, finanțelor, este poate bine să negociezi ținând o armă încărcată pe birou ca să fii sigur că dispui de toate uh, instrumentele necesare pentru a obține răspunsul adecvat din partea piețelor. Este clar că situația economică din Grecia va avea um, consecințe asupra zonei euro. În presă s-au vehiculat deja multe zvonuri, dar este o chestiune de competența Europei. Și Europa are nevoie să ia măsuri, mai ales țările care fac parte din Uniunea Monetară Europeană și e normal să se întâmple așa. Este și motivul pentru care noi suntem o țară parte integrantă a Uniunii Monetare Europene. Există niște angajamente de solidaritate și de aceea ne așteptăm ca partenerii noștri să ne acorde tot sprijinul necesar. Celor care își pun întrebări în alte părți ale lumii, ale lumii dacă mai e nevoie de Europa, dacă Europa va mai rămâne pe hartă în configurația actuală, eu le-aș răspunde că, din potrivă, avem nevoie de mai multă Europa. Uniunea Europeană este un proiect ambițios și numai datorită existenței acestei uniuni cu 27 de națiuni putem să facem față lumii globalizate. Avem propriile noastre uh, limbi, experiențe, specificități, dar ne-am pecetluit soarta împreună într-un mod unic și am făcut în așa fel încât, unindu-ne uh, experiențele uh, diferite, să putem să facem față sfidărilor, provocărilor din restul lumii. Pot să vă dau și exemplu concret al uh, um, uh, relațiilor dintre Grecia și Turcia, care s-au îmbunătățit atât de mult și care sunt un adevărat catalizor pentru a rezolva unele tensiuni din uh, regiunea uh, noastră vecină. Și e și un alt motiv, deci v-am dat acest exemplu ca să vedeți de ce avem nevoie de mai multă integrare, de mai multă Europa. Așa cum a spus președintele Fondului Monetar uh, internațional uh, ieri, Dominic Strauss-Kahn, nu trebuie să pierdem această ocazie de a uh, reforma modelul financiar internațional. Grecia are propriile sale probleme, ne implicăm și la nivel european, însă ar trebui să ca această situație să ne dea de gândit despre cum putem, spuneam, să modificăm sistemul financiar internațional. Să vedem dacă Merită să creăm un fond monetar european. E o dezbatere în curs, dar avem nevoie să discutăm despre toate aceste lucruri dacă vrem să întărim Uniunea Europeană, să ne consolidăm cooperarea, fără să uităm, bineînțeles, problemele uh, pe care trebuie să le rezolvăm uh, imediat. Cum spuneam, principala noastră problemă este nevoia de credite, dar niște credite care să fie cu o rată a dobânzii normală. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Știu că aveți o misiune dificilă, vă urez mult succes și aștept întrebările și sugestiile dumneavoastră pentru că Uniunea Europeană este o familie care trebuie să facă față unor probleme uriașe, dar care pot fi rezolvate și sperăm să găsim soluția împreună. Vă mulțumesc! Thank you, Prime Minister, <clears throat> for, uh... Mulțumesc, domnule prim-ministru. Vă mulțumim și de asemenea pentru faptul că dați ocazia colegilor noștri să vă adreseze niște întrebări. Aș dori ca fiecare grup politic să aibă șansa de a adresa o întrebare și de aceea începem cu uh, membrii care au indicat care, că vor să ia cuvântul. Dragi, dragi colegi, trebuie să subliniez că avem un timp limitat la dispoziție, deci vă rog un minut. Începem cu colegul Schilakakis de la PP. Bună dimineața, domnule prim-ministru, bine ați venit în Parlamentul European. Vrem să vă mulțumim pentru că ați venit aici în această dimineață. De când s-a creat zona euro și până astăzi, a existat o mare discrepanță în ceea ce privește competitivitatea între Germania și toate țările din sudul Europei. O parte a soluției ar putea să fie creșterea salariilor și a consumului în Germania. O altă parte a soluției ar putea să fie niște schimbări structurale în țările care au rămas în urmă în ceea ce privește competitivitatea. În ce vă privește pe dumneavoastră, așadar din perspectiva greacă, ce reforme, ce măsuri planificați pentru a crește competitivitatea Greciei și pentru a contribui la uh, soluția competitivității. Și o altă chestiune legată de pactul de stabilitate și creștere. Care credeți că este viitorul acestui pact? Avem nevoie de un pact mai flexibil sau unul care să fie implementat mai strict? Mulțumesc! Daniela Podimata. Daniela Podimata acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, grupului meu politic și domnului Coferati și aș dori să adresez o întrebare care pune în lumină poziția noastră. Socialiștii și democrații au susținut de la bun început al crizei nevoia ca Uniunea Europeană să înființeze un mecanism de susținere pentru țările care au probleme cu deficitul, pentru țările care aveau probleme cu stabilitatea monedei euro. Domnul Rasmussen și doamna Berez au scris articole în presa europeană despre aceste lucruri, dar, dar alți parteneri consideră că nu ne lipsește mecanismul, nu ne lipsesc mecanismele de solidaritate și susținere, ci mai degrabă o uh, supraveghere mai strictă și un sistem de penalizări care să ducă chiar la uh, scoaterea din zona euro a unor țări care au uh, deficite bugetare foarte mari. Domnule prim-ministru, aș dori să știu dacă considerați că vreuna dintre aceste opinii oglindesc um, viitorul zonei euro. Mulțumesc. Ole Schmidt. Jag tänkte använda ett språk som eh, herr premiärminister kan mycket väl. Mulțumesc. Eh, domnule prim-ministru, am să vorbesc o limbă pe care eh, și dumneavoastră vorbiți, suedeza. Vreau să vă urez bun venit aici și să vă spun că vă susținem și vă admirăm. Și în Suedia am avut o astfel de criză în anii 90 și știm uh, ce uh, muncă serioasă mai aveți de făcut. Tot ce se întâmplă în Grecia are, în mod clar, un efect și asupra țărilor din zona euro și din afara zonei euro. Eu sunt un mare susținător al monedei euro și doresc ca Suedia să se alăture zonei euro în țara mea, Grecia, a fost prezentată ca un argument pentru ca Suedia să nu adere la zona euro. Și uh, nu știu exact uh, care ar fi motivele pentru a rămâne în afara zonei euro și de aceea vă adresez următoarea întrebare. Credeți că problemele Greciei ar putea să aibă o legătură Uh, în ceea ce privește aderarea unei alte țări la zona euro și vă gândiți cumva că poate Grecia n-ar fi trebuit să se alăture zonei euro de la bun început? Eh, și ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește competitivitatea țării noastre, a Greciei, bineînțeles, Există foarte multe probleme despre care am auzit vorbindu-se, și anume o creștere a salariilor, spre exemplu, în administrația publică în ultimii ani. S-a spus că din această cauză există o scădere a competitivității. Însă eu sunt de părere că trebuie să analizăm lucrurile dintr-un alt unghi. După părerea mea, Grecia are o specificitate. Avem o administrație publică care este foarte mare, există un anumit grad de birocrație și dincolo de această birocrație ne mai confruntăm uneori și cu probleme de fraudă. Și cu toate acestea, eu cred că avem o marjă de manevră suficientă pentru a introduce schimbări structurale necesare. Putem să reducem birocrația, putem să simplificăm procedurile, putem astfel să economisim anumite sume, având un sistem fiscal mai simplu, un sistem administrativ mai simplu, putem trece de la cinci la trei niveluri administrative, central, regional și local, putem încerca să grupăm mai multe entități administrative, mai multe comune, anumite întreprinderi publice pot fi uh, privatizate, pot fi fuzionate anumite servicii care poate nu-și mai au rostul în ziua de astăzi. Și astfel am face economii și am obține și de asemenea și un câștig în ceea ce privește transparența. Apoi nu uitați că în ceea ce privește spitalele avem probleme de costuri, tocmai din cauza transparenței și tocmai din cauza unei gestiuni prea puțin transparentă. Există o înțelegere tacită uh, în ceea ce privește personalul care lucrează în uh, spitale. Și de multe ori ni s-a spus că trebuie să reducem cheltuielile de funcționare ale spitalelor. Și astfel am putea obține îmbunătățiri de 30 până la 50% din costuri. Astăzi avem o datorie de 50 de miliarde în uh, sectorul spitalicesc. Și dacă introducem aceste măsuri, aceste schimbări, cu siguranță vom găsi sumele necesare care, uh, ar, uh, de care avem atât de mult nevoie astăzi. Apoi, pe de altă parte, competitivitatea poate fi obținută și prin modernizarea administrației publice. Apoi, un alt aspect al competitivității îl reprezintă îmbunătățirea modului în care funcționează anumite sectoare. Spre exemplu, turismul este unul din sectoarele cele mai dinamice din economia noastră. Am putea trece la, că, să ne îndreptăm mai mult către o economie de tip ecologic. Din păcate s-a întrerupt microfonul. Voi continua în limba engleză. În ceea ce privește tratatul de la Maastricht și întrebarea dacă este mult prea strict sau mult prea flexibil, eu sunt de părere că acum ar, trebuie să analizăm diferitele instituții care prezintă anumite neajunsuri în acest proiect uh, al zonei euro în Uniunea Europeană. Ce pot să vă spun este că anul trecut, imediat după începerea crizei, a fost o atmosferă generală de relaxare, care purta numele de uh, flexibilitate față de criteriile prevăzute în tratatul de, Maastricht, de la Maastricht. La momentul respectiv, eu nu eram la guvern am discutat cu Manuel Barroso și am spus, mie nu-mi place cuvântul acesta, flexibilitate. Și, bineînțeles, uh, am avut și observații din partea socialiștilor, dar ceea ce am spus eu este, dacă vom avea deficite mai mari decât cele prevăzute acceptabile de către tratatul uh, de la Maastricht uh, și știam că fiecare țară în lume avea aceeași tendință, cel puțin țările dezvoltate, Uh, toate țările dezvoltate spuneau, da, trebuie să introducem, să investim în economie și acest lucru, bineînțeles, va duce la apariția anumitor deficite, însă trebuie să stimulăm economia, trebuie să reducem presiunea. Acest lucru a fost făcut în Statele Unite, acest lucru a fost făcut în Europa. E bine, eu am spus, haideți să facem acest lucru într-un mod specific, să clarificăm 3%, 4%, indiferent de cifră, să facem acest lucru într-un mod coordonat, și să o facem sub supravegherea Comisiei pentru a vedea unde anume acești bani sunt investiți. Dacă spunem doar pur și simplu flexibilitate, asta va fi un semnal pentru anumite țări, pentru anumite state și acest semnal ar putea uh, să ducă la apariția unor deficite exagerate. De aceea eu am preferat să vorbesc de coordonare sporită. Și flexibilitatea, nu știu dacă este termenul cel mai potrivit în, uh, în uh, perioada de criză Trebuie să facem lucrurile într-un mod mai coordonat, mai organizat. Iar ideea unui mecanism de sprijin, uh, cum ar fi, spre exemplu, ideea unui fond monetar european sau indiferent de numele pe care acest mecanism l-ar avea, este o uh, idee bună. Și domnul Baros a menționat acest lucru. Este o idee bună. Mai sunt și alte idei care au fost înaintate și care se află pe masa de discuție. Bineînțeles, uh, uh, prin tratatul de la Maastricht s-au prevăzut și sancțiuni în momentul în care uh, comportamentul unui stat membru nu corespunde cu prevederile tratatului. Există articole specifice în acest sens care definesc în mod foarte clar sancțiunile ce pot fi utilizate. Dar trebuie să ne asigurăm de asemenea și de faptul că țările care au probleme, iar eu cel puțin uh, încerc să rezolve aceste probleme, trebuie să ne asigurăm de faptul că aceste țări pot fi sprijinite. Pentru că doar sancțiunile singure nu pot reprezenta o soluție. Iar în final, sancțiunea uh, poate aduce un prejudiciu mai mare țării respective. Iar uh, în final, în ceea ce privește întrebarea adresată de deputatul suedez referitor la aderarea Suediei la, euro, la, la zona euro. Pentru Grecia, aderarea la zona euro a fost un element extrem de pozitiv. Mai întâi, a stabilizat moneda noastră, avem acum o monedă comună, euro. Ne-a ajutat în ceea ce privește creșterea economică. La începutul zonei euro, în momentul în care aceasta a fost lansată, am avut o creștere economică puternică. Și încă în ziua de astăzi această aderare este una importantă. Dar problema cu care ne confruntăm acum este acea lipsă de mecanisme. Dacă, spre exemplu, nu am fi fost în zona euro, am fi luat astăzi măsuri uh, și am fi uh, făcut apel la FMI. Acesta ar fi avut posibilitatea să monitorizeze măsurile pe care noi ne angajăm să le luăm. Deci vedeți că, da, n-am, n-am fi regăsit sub uh, umbrela FMI-ului. Dar, pe de altă parte, Deocamdată nu beneficiem de facilitățile pe care FMI-ul ar fi putut să le uh, acorde, odată cu sumele și fondurile pe care le-am fi cerut. Am vorbit adineauri de un pistol uh, pe care îl punem pe masă în momentul în care negociem. Știm că mai există anumite restricții. Am fost în Ungaria acum două zile. Ungaria nu face parte din zona euro. Și, bineînțeles, au o monedă națională care poate fluctua și pe care o pot utiliza pentru a aduce anumite uh, schimbări, anumite corectări în, în cazul în care este nevoie. Deci vedeți că noi ne aflăm într-o situație în care avem partea cea mai proastă uh, din acordurile pe care le-am putea avea cu FMI-ul, însă nu beneficiem de partea cea mai bună. De aceea spun că Uniunea Europeană trebuie să intervină și să spună, da, uitați, în cazul acesta, ori putem să uh, contribuim prin uh, acțiunile noastre așa cum ar fi putut să o facă FMI-ul sau, în final, dacă nu putem face acest lucru, atunci voi, în Grecia, alegeți opțiunea FMI-ul. Iată, cam asta a fost tot ceea ce vreau să spun. Uh, Mulțumesc, trecem acum la următoarea uh, rundă de oratori. Vă rog să respectați timpul pe care vi l-am acordat pentru intervenție. Mai întâi, Pascal Canfin. Bună ziua, domnule prim-ministru. În numele grupului Verzilor doream să vă adresez uh, mulțumiri pentru faptul că ați acceptat să participați la lucrările comisiei noastre și vreau să revin la pactul de stabilitate și de creștere și la învățămintele pe care le putem trage din criza din Grecia și criza pe care o traversăm cu toții. Una din problemele zonei euro este faptul că de la încă de la crearea zonei euro, deficitul uh, între um, importuri și exporturi în unele zone euro s-a um, uh, agravat, pe când în alte uh, țări el a fost complet rezorbit. Și poate că una din unul din învățămintele pe care le putem trage din această criză este că pactul de stabilitate și de creștere trebuie să uh, includă un nou criteriu și anume de gestiune uh, împărtășită și de o supraveghere a deficitului de cont curent, indiferent dacă este vorba despre un dezechilibru în plus sau în minus. Domnul Huntis, vă mulțumesc. Aș dori să vă urez bun venit în numele grupului Stângii Unite Vreau să vă urez bun venit în Parlamentul European și să vă mulțumesc pentru faptul că participați la această audiere organizată de Comisia Specială pentru Criza Economică. Aș dori să știu dacă există un plan specific de susținere pe care Uniunea Europeană îl pregătește pentru a ajuta Grecia. Până acum s-au făcut uh, tot felul de anunțuri foarte vagi și mai mult se speculează ce se întâmplă. Uh, aș dori să știu dacă condițiile Uniunii Europene ar fi similare cu condițiile pe care le-ar impune femeiul. Uh, așadar, mai multă austeritate, condiții mai dure pentru uh, lucrătorii din țara noastră. Dacă lucrurile ar sta așa, credeți că aceste măsuri ne-ar ajuta într-adevăr să ieșim din recesiune, ne-ar ajuta în ceea ce privește șomajul? Veți fi pentru o politică de monitorizare care să fie în favoarea uh, creditorului de ultimă instanță. Domnul Borghezio, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Măsurile foarte draconiene și severe pe care vreți să le propuneți, oare nu riscă, în loc să salveze, să prelungească dificultățile prin care trece Grecia, chiar agonia prin care trece această țară, pe care noi vrem să o apărăm cu toți? Eu cred că Grecia nu are nevoie de o, o politică monetară de um, scădere și chiar uh, o oprire a inflației și a consumului intern. Eu cred că uh, ar fi mai bine să luați o măsură curajoasă de devaluare monetară pentru a atrage investitorii străini și pentru a favoriza turismul. Uh, Oare nu v-ați gândit și la o altă ipoteză care să nu vă oblige să ieșiți din zona euro și din, zona, și din Uniunea Europeană, deși este prevăzut de articolul 51 din uh, tratat? Pentru că eu cred că o măsură de devaluare nu este una de protecționism monetar, ci mai degrabă pentru a nu avea un uh, viitor negativ, pentru că vrem să avem un alt viitor decât cel de care l-a avut Argentina. Mai există încă o rundă de trei întrebări după aceasta. Deci aveți uh, timp, domnule prim-ministru. Mulțumesc. În ceea ce privește deficitul de cont curent, aș dori să vă spun că ceea ce încercăm noi să facem este să ne facem economia mai competitivă. Sigur că se pune întrebarea competitivității economiei la nivel european, dar există dezechilibre și la nivel global în ceea ce privește uh, moneda, unele piețe, unele monede sunt considerate uh, depreciate, trebuie apreciate, există dezechilibre în ceea ce privește salariile, uh, ajutorul social, ceea ce creează probleme pentru competitivitate. Și uh, competitivitatea ar trebui luată în considerare ca potențial de creștere la nivel global. Dar ce vrem noi să facem și știm că avem această responsabilitate este să implementăm reformele necesare pentru a deveni mai competitivi. Domnul Huntis a spus că măsurile pe care le-am luat nu sunt măsuri care în sine, aceste măsuri imediate, nu, nu vor reuși singure să uh, treacă Grecia uh, către uh, o evoluție pozitivă. De aceea se spune stabilitate și creștere în tratatul de la Maastricht. Uh, sunt două uh, fațete ale uh, monede, de aceea trebuie să promovăm investițiile, vom face investiții, um, uh, avem uh, fonduri din uh, fondurile structurale, din fondurile de coeziune, bani care vor fi investiți în uh, infrastructură și în formare pentru ca să devenim mai competitivi. Credem de asemenea că Grecia are un mare potențial de a deveni o economie ecologică. Avem cel mai mare potențial în Europa uh, de energie eoliană, dar nu am exploatat acest uh, potențial, nu am investit deloc în ultimii ani în acest sens. Acestea sunt doar câteva domenii în care cred că putem să uh, ne dezvoltăm. După cum am spus, noi luăm măsuri cerute de femei. Am vorbit cu femei și fmi a spus că nu ne vor uh, impune cerințe suplimentare dacă ne adresăm lor. Dar eu aș prefera o soluție europeană o soluție europeană ca parte a zonei euro și eu sunt uh, un european înfocat și cred că o soluție europeană ar arăta lumii faptul că Europa poate să ia o acțiune concertată. Nu uh, vreau să cer bani, ci vreau să am să, să primesc un fel de instrument de susținere care cred că ar fi suficient pentru a ne asigura că uh, um, că spreadurile, că specula, speculanții vor fi um, specula va fi eliminată. Pentru că aceasta este o problemă nu doar a Greciei, ci este o problemă mai uh, uh, diseminată, mai răspândită în Europa. Așadar, e o problemă mai profundă cu care se confruntă toate țările sau se vor confrunta pe viitor. În ceea ce privește devalorizarea monedei naționale, cred că noi luăm deocamdată măsurile necesare pentru a ne face ordine în economie și pentru a ne confrunta cu problemele pe care le avem în uh, cadrul tratatului de la Maastricht. Deci nu cred că trebuie să luăm alte măsuri și cred că ar fi foarte complicat dacă am avea o situație cu uh, euro pe de-o parte și o monedă națională pe de altă parte. Cred că uh, acest lucru ar transmite un semnal greșit uh, Uh, nu cred că așa am putea să rezolvăm problemele pe care le avem. Da, avem probleme, dar ne, le abordăm în mod conștient, le rezolvăm și avem uh, un mare potențial ca și economie și avem zone de dezvoltare foarte puternică. Să nu creăm acum uh, imaginea că am fi undeva pe marginea prăpastiei, pentru că am făcut pașii necesari și acum ne îndreptăm înainte. Deschid ultima rundă de întrebări cu Hans-Peter Martin, Otmar Caras și Pervanș Perez. Mulțumesc și eu sunt un adept al euro și sunt un pro-european din Austria. Tocmai de aceea, domnule prim-ministru, uh, am fost totuși critic, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, există o lipsă a controlului. Mulți uh, prieteni din Germania uh, mi-au uh, uh, spus că așa este. Și vreau să pun o întrebare critică. Știm că în Germania s-a redeschis dezbaterea cu privire la criza din Grecia. Uh, am uh, citit foarte mult în presă și această dezbatere nu cred că este închisă. Întrebarea este, credeți că această dezbatere s-a închis în Germania sau ea este păstrată așa vie din motive tactice? În al doilea rând, sunteți de acord că ar fi logic ca la nivel european și eventual în Parlamentul European să se creeze comisii de cercetare care uh, să uh, analizeze situația Greciei și să încerce să găsească soluții pentru probleme viitoare care ar putea apărea, de exemplu, în Spania. Și în al treilea rând, am uh, uh pus întrebări comisiei și se pare că au existat nereguli de 1,3 miliarde de euro în Grecia, dintre care Olaf n-a putut să ceară înapoi decât uh, mai puțin de o treime. Ce, veți, uh, ce măsuri veți lua în acest sens? Otmar Caras. Domnule prim-ministru, în primul rând doresc să vă salut în numele grupului PP și să vă spun că eu consider foarte bună uh, poziția dumneavoastră, este una foarte clară și pertinentă. Putem să vă asigurăm că Grecia este o parte a acestei comunități și noi suntem conștienți de răspunderea noastră ca parteneri europeni. Dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Avem trei niveluri. Grecia, Europa și nivelul global. Din ceea ce ați spus dumneavoastră, eu am înțeles că sunteți competent și doriți să vă faceți temele, considerați că puteți să vă faceți temele singur. În al doilea rând, ați tras învățămintele necesare, ați reușit să vedeți ce lipsește la nivel european pentru a vedea uh, cum se pot evita astfel de situații pe viitor pentru a nu cere susținere la nivel global. Și în al treilea rând avem nevoie totuși și de reglementare la nivel global. Vreau să știu ce puteți dumneavoastră, ce, ce nu reușiți să rezolvați singur în Grecia și în ce sens ar trebui să acționăm pe termen scurt în mod solidar. Domnule prim-ministru, uh, cred că Ați înțeles foarte bine faptul că vă admirăm pentru curajul de care ați dat dovadă luând măsurile pe care le-ați luat. Criza întotdeauna reprezintă și un moment de oportunități și poate fi de asemenea și o sursă de sfaturi poate pripite, care pe termen lung ar putea fi total uh, neproductive. Dumneavoastră ați spus că țara dumneavoastră este vinovată și responsabilă de o lipsă de reforme structurale interne. Țara mea, Franța, este vinovată de atâția ani de zile de, uh, pentru care o situație uh, atât de dezastruoasă în, în, ceea ce privește deficitul public. Germania, de asemenea, este vinovată de faptul că nu a vrut să lanseze niciun fel de discuții pe această temă în afara pactului de stabilitate. Criza din Grecia ne oferă poate această posibilitate de discuție. Ceea ce sper eu și împărtășesc abordarea dumneavoastră este ca noi să împărțim aceste, să separăm aceste două probleme problema din Grecia și zona euro, trebuie să uh, susțină măsurile uh, curajoase pe care dumneavoastră le-ați luat, după care să ne gândim în mod calm la o modalitate cum anume, uh, de a rezolva situația. Cum anume putem învăța din ultimii zece ani pentru a putea face față acestor uh, probleme care au apărut în uh, zona euro. Și în fond, întrebarea mea este următoarea. Cum anume am putea noi să ajungem la această a doua etapă? well, Thank you very much. Mulțumesc. Mai întâi, în ce privește aceste plăți, este o întrebare deschisă. Am discutat de mai multe ori problema cu Germania dar poate că nu este momentul potrivit să evocăm din nou această problemă pentru că am trimite poate un um, mesaj greșit, ca și cum uh, nu am fi gata să ne um, facem singur curățenie în propria curte. Cum spuneam, noi nu vrem să ne uh, um, salveze nimeni. Știm că avem de luat măsuri severe, măsuri dificile și, cum spuneam, sunt cele mai uh, aspre măsuri luate vreodată în Grecia de la al doilea război mondial încoace. Și nu e vorba despre curajul meu personal, ci despre curajul poporului grec, care e pregătit să suporte aceste schimbări pentru a uh, își face curățenie în propria casă, cum spuneam. Acum se face o anchetă în Statele Unite ale Americii despre practicile băncilor și chiar dacă în momentul în care aceste manipulări, aceste manipulări de fonduri, aceste practici au fost considerate corecte și uh, credibile, acum, cum spuneam, se duce o anchetă. Nu pentru că le bănuim că ar fi ascuns ceva, ci pentru că Uh, acele practici care de fapt erau afaceri uh, ca întotdeauna, mersul lor obișnuit, nu erau cele mai adecvate. Să nu uitați faptul că Grecia a intrat uh, în zona euro pe propriile picioare, nu a ajutat-o nimeni. Apoi, mi s-a pus o întrebare despre uh, licitațiile cu privire la, uh, uh, uh, la armament și la cheltuielile noastre pentru domeniul apărării. Există două modalități de a include aceste cheltuieli în buget. E vorba despre momentul în care uh, dai comandă și momentul în care plătești efectiv, în momentul în care primești acele arme. Dar noi, deocamdată, suntem în acea fază în care nu mai am uh, uh, comandat aceste arme, dar nu știm încă când ele uh, vor fi, uh, când se va termina fabricarea lor și când vor fi livrate. Și tocmai numai atunci când vom, vor fi livrate va trebui să plătim efectiv. Și știm foarte bine că din punct de vedere uh, al uh, contabilității, deficitul va crește în momentul în care va trebui să facem acele plăți efective. Uh, chiar și cu noul sistem contabil, în Grecia a intrat în zona euro cu un deficit de 3,1% uh, din PIB, care era mai mic decât deficitul altor țări, care ajungea până la 3,5% și foarte aproape de cifra de 3%. Însă atunci când ai un buget militar atât de mare, și este una din problemele Greciei, vrem să diminuăm acest buget și având în vedere uh, acest proiect uh, de uh, pacificare în um, Europa, deci sperăm să putem să ne normalizăm relațiile cu Turcia și astfel să putem să diminuăm și bugetul militar, dar știți că noi cheltuim patru sau până 5% din bugetul nostru pe apărare. Nu știu care altă țară din zona euro are o asemenea problemă, deci trebuie să um, avem, avem în vedere și acest aspect. Acum, domnule Caras, vă mulțumesc că ați vorbit despre um, solidaritate, aveți dreptate, noi nu ne-am făcut temele înainte, acum avem intenția să fim mai serioși. Noi vrem să putem să ne luptăm cu forțele uh, pieței, mai ales când au tendința să facă aceste mișcări speculative. Și aici avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. ce spun eu poate să pară extrem, dar multe din practicile băncilor pe piețele financiare sunt de fapt mișcări speculative. Și cei care spun că nu avem nevoie de reglementare, eu nu spun că ar trebui să îi uh, sufocăm, eu spun că trebuie să reglementăm aceste piețe, să facem puțină ordine spunem că nu ne plac semafoarele pentru că încetinesc mașinile, dar totuși aceste semafoare sunt utile pentru a ordona circulația. Același lucru este valabil și pentru piețele financiare. Și sper că în Grecia această criză va fi de fapt o ocazie pentru a schimba lucrurile în bine. Este o transformare dureroasă, dar cum spuneam avem ocazia să ne um, reformăm în profunzime sistemul fiscal, modelul economic și așa mai departe. Și este o adevărată dorință care există în Grecia, chiar dacă uh, uh, lumea este furioasă din cauza efectelor imediate ale acestor schimbări, cu toții sunt conștienți că e nevoie de o uh, schimbare, de o modificare. Acum, la nivelul Uniunii Europene, aceast, ceea ce ne se întâmplă de asemenea trebuie să fie o, o ocazie. Eu, unul, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi aici, vă urez mult succes pentru a găsi soluții și în acest moment istoric de-a dreptul pentru Uniunea Europene, pentru viitorul Uniunii Europene, Comisia dumneavoastră are o misiune importantă, astfel încât să găsim cheia ieșirii din această criză și pentru a avea din nou creștere economică și ocupare. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Vedeți, din aplauze, cât de apreciată a fost contribuția dumneavoastră. Cinci minute de pauză până îl conduc pe domnul prim-ministru. Aș vrea să vă rog să vă așezați pentru că vreau să continuăm. Could I ask those that do not want to attend the meeting? Aș dori să-i rog pe aceia care nu doresc să participe la ședință să părăsească sala și să-și continue discuțiile pe hol. Uh, we have now our first panel. Trecem acum la primul nostru grup de discuții numit Pactul de stabilitate și creștere și reforma și sustenabilitatea finanțelor publice. Avem trei vorbitori Ați primit CV-urile uh, fiecăruia, deci nu o să vă spun în detaliu ce a făcut fiecare. În primul rând, în partea mea stângă, Lucas Tsukalis, uh, profesor la Atena, Jean Pisani Ferry, profesor de economie la Paris și director al Bruegel și Daniela Schwarzer de la Berlin, con- care uh, conduce Departamentul de Cercetare Integrare Europeană. Domnule Tsucali, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să mă adresez membrilor Comisiei Speciale pentru Criză. Și doresc să fac niște observații generale referitoare la consecințele crizei economice pentru guvernanța economică europeană și pentru guvernanța zonei euro mai ales. Punctul meu de plecare este că ceea ce a început ca o criză financiară s-a uh, răspândit în economia reală și acest lucru marchează sfârșitul unei ere caracterizat, caracterizate de liberalizare economică în care piețele financiare au fost uh, vârful de lance al globalizării. Integrarea piețelor a mers mult înaintea integrării politice în Uniunea Europeană, ceea ce nu este surprinzător pentru că uh, era o uh, mișcare consecventă cu ceea ce se întâmpla în restul lumii. Este probabil prea devreme acum să spunem cum uh, vor arăta lucrurile pe viitor. Este sfârșitul unei ere, dar nu ne dăm seama cum va arăta următoarea era. Însă, ceea ce trebuie să ținem minte este că uh, această criză va avea consecințe sociale și politice și acestea vor avea, uh, vor, se vor vedea pe viitor, nu acum. Criza, mi se pare mie, a subliniat, a descoperit niște puncte slabe majore în guvernanța economică europeană. A arătat faptul că reglementarea noastră financiară nu este eficace, procedurile de coordonare nu sunt adecvate, mai ales în zona euro, uh, Uh, s-au văzut foarte clar uh, discrepanțe, uh, lacune în mecanismele noastre de supraveghere și, de asemenea, faptul că lipsește o instituție care să-și asume calitatea de creditor de ultimă instanță în Uniunea Economică și Monetară. Știu că acest lucru este un subiect controversat, însă știu că dumneavoastră vă dați seama că Uniunea Monetară nu poate să um, existe fără un creditor de ultimă instanță și numărul celor care cred asta crește în fiecare zi. Care sunt pericolele viitoare? Sigur, faptul că cresc deficitele bugetare în toate statele membre și există un mare risc de deficite și datorii publice nesustenabile. Uh, problemele Greciei care sunt uh, uh, exploatate în mass media și pe piețele internaționale în ultimele luni uh, au foarte, într-adevăr, au mult de a face cu faptul că această criză din Grecia este una reală, dar atenția care se acordă spune și altceva, și anume faptul că mass media internațională și piețele financiare internaționale au perceput criza datoriei din Grecia ca un precursor al altor crize care vor urma în alte țări. Și modul în care este gestionată criza datoriei grecești în Uniunea Europeană este percepută ca o încercare pentru restul, din perspectiva restului lumii. Pe de o parte, avem nevoie de stabilizarea fiscalității, lucru dezirabil și necesar în toate țările noastre, inclusiv Grecia, mai ales Grecia. Dar există o linie foarte fină între consolidarea fiscală și crearea unui cerc vicios de măsuri de reducere a deficitului și de creștere negativă, care ar duce la um, o recesiune prelungită și profundă în multe state membre. Această recesiune ar putea să aibă niște repercusiuni uh, majore, nu doar pentru țările respective, politic și social vorbind, ci de asemenea repercusiuni economice pentru restul economiei europene. Și întotdeauna, în, pe fundal, pândește această problemă a divergenței uh, persistente în tendințele economice din zona euro și, de asemenea, persistența uh, unor dezechilibre externe nesustenabile. Rezultatul este că în ultimele săptămâni a apărut o, o, o întrebare pe care unii nu reușeau să, nu, nu îndrăzneau să o adreseze. Și anume, dacă nu cumva există pericolul de implozie în zona euro. E o întrebare pe care nu suntem, nu eram pregătiți să o întrebăm acum câteva săptămâni sau luni. Uh, și unele persoane deja au început să facă paralele cu experiența din 92-93 care a dus la căderea sistemului monetar european. Ce trebuie să facem acum? construcția bazată pe tratatul de la Maastricht, pe care eu o descriu ca un fel de construcție post-modernă care sfidează legile gravității Mă tem că legile gravității uh, își vor lua revanșa, își iau revanșa astăzi. Această construcție se bazează pe un pilon, ce anume pilonul monetar, cu un pilon E, economic slab, și un pilon P, pilonul politic, care de fapt nu există. Așadar, concret, cred că în primul rând avem nevoie de o coordonare mai strânsă și, mai, uh, și care să fie treptat obligatorie a politicilor economice naționale cu uh, sancțiuni și cu stimulente. Sigur că e foarte ușor, e mai ușor să vorbești despre coordonare decât să o pui în aplicare. Și există o problemă crucială care va fi în fața noastră în uh, următoarele luni, pentru că, de fapt, există de decenii, și anume cum se uh, distribuie uh, uh, sarcina ajustărilor, costurile ajustărilor în țările din Uniunea Europeană, din Uniunea Economică și Monetară. Uh, unele țări spun că ajustările ar trebui să fie făcute de către țările care au mari deficite bugetare. Dar eu cred că acest criteriu nu este viabil din punct de vedere economic. În al doilea rând, avem nevoie de o coordonare mai puternică și mai eficace a regulamentelor financiare. Avem nevoie de măsuri pentru a controla ceea ce eu numesc practici de cazinou pe piețele financiare. Și de asemenea avem nevoie de mecanisme de supraveghere mai eficace care să includă, printre altele, Uh, consolidarea competențelor Comisiei Europene. Și de asemenea avem nevoie de o instituție care să joace rolul de creditor de ultimă instanță. Există acum o discuție interesantă cu privire la înființarea Fondului Monetar European. Este uh, util, este necesar, dar nu se va întâmpla mâine, pentru că un Fond Monetar European uh, e o chestiune care trebuie discutată, dar care E improbabil să fie înființat în următoarele luni sau chiar ani, pentru că eu cred, printre altele, că acesta necesită o revizuire a tratatului și revizuirea tratatului nu se poate face pe termen scurt. Așadar, între timp, avem nevoie de soluții ad hoc. Soluții care să rezolve probleme specifice ale țărilor, începând cu Grecia, dar um, probabil și ale altor țări și cred că guvernanța zonei euro are nevoie de o reprezentare unică în instituțiile și forumurile internaționale. Acest lucru ar uh, da un semnal puternic restului lumii, începând cu femeiul. Și cred că avem de asemenea de o mai uh, puternică implicare a șefilor de guvern în guvernanța zonei euro, și anume mai multe întâlniri, mai multe summituri uh, ale zonei euro. Sigur că ă, asta e o listă de priorități ă, foarte serioasă și probabil întrebarea de ă, foarte mulți bani este dacă suntem pregătiți să facem acest lucru din punct de vedere politic. Suntem pregătiți politic pentru stadiul următor al Uniunii Economice și Monetare. Ar trebui ca acest lucru să facă parte dintr-un pachet nou european care să includă, printre altele, măsuri pentru consolidarea pieței interne, măsuri pentru a promova tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și, de asemenea, un alt lucru important, un acord minim cu privire la coordonarea politicilor uh, fiscale naționale. Toate aceste elemente sunt importante și mă tem că nu am timpul și nici curajul să uh, discut următoarea întrebare, și anume, și ce se întâmplă dacă nu suntem pregătiți? Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. I, uh, will... Vă mulțumesc! Și eu am să urmăresc în principiu conținutul prezentării lui Lucas Tsukalis. O să mă focalizez asupra acelorași chestiuni, uh, supraveghere financiară, și aș dori să încep cu două observații despre ce am învățat din punctul meu de vedere din criza. Cred că prima lecție importantă este faptul că un sistem de prevenire al crizelor nu înseamnă că nu trebuie să mai ai un sistem de gestionare a crizelor. E ca și cum ai avea uh, niște uh, um, dispozitive de um, dispozitive care împrăștie apă foarte eficiente și să spui nu mai avem nevoie de pompieri. Sigur că se pune întrebarea dacă um, acest uh, regim de gestionare a crizelor, existența sa, creează niște pericole subiective și poate face prevenirea crizelor mai dificilă. El nu este o chestiune de principiu, e o chestiune de cum uh, proiectezi acest sistem. Este un sistem care, într-adevăr, uh, poate să uh, inducă și un risc subiectiv, dar dacă ai niște penalități clare, această problemă nu mai există. Dacă ne ducem în Asia și întrebăm care este răspunsul lor atunci când uh, uh trebuie să recurgă la femei în uh, probleme de criză. Eu cred că ei vor spune nu. Deci cred că este momentul să recunoaștem că uh, avem uh, o foarte mare problemă prin faptul că nu avem un sistem de gestionare a crizelor financiare în zona euro. Nu fiecare problemă are o origine bugetară. Putem să ne gândim la două cazuri pe care le știm, Grecia și Spania, unul dintre ele este mai degrabă bugetar, cazul Greciei, și celălalt uh, caz mai degrabă economic, cel al Spaniei. Și dacă privim mai departe, analizând situația țărilor care sunt uh, uh, în dificultate în zona euro și țările care se descurcă bine, trebuie să recunoaștem faptul că există o legătură foarte slabă între dimensiunea bugetară și dimensiunea economică. prezumția implicită de la care am pornit în ultimii 10 ani și, și chiar și înainte era că dacă avem supraveghere bugetară, acest lucru ar trebui să rezolve și alte probleme. În spatele acestei prezumții este prezumția că sectorul privat este unul uh, stabil, uh, inerent și că instabilitatea vine exclusiv din sectorul public, ceea ce este greșit. Este una dintre lecțiile pe care le-am învățat din criză și ar trebui să recunoaștem că există două tipuri de probleme. Chestiuni bugetare, care sunt foarte importante, foarte adesea surse de instabilitate, dar faptul că se controlează această sursă de instabilitate nu controlează toate celelalte surse de instabilitate. Așadar, disciplina bugetară nu este mama tuturor crizelor. Deci ce lecții ar trebui să învățăm acum în ceea ce privește observarea, analiza și mai ales acțiunea? În ceea ce privește supravegherea bugetară, aș spune că problemele pe care le avem în față sunt probleme de punere în aplicare. Există un sistem, avem uh, sistemul de supraveghere bugetară uh, cel mai uh, sofisticat în zona euro. Avem temeiul juridic, avem procedurile necesare, avem consensul între actorii politici. Ceea ce a lipsit până acum a fost punerea în aplicare. Cazul uh, Greciei este unul foarte clar. Nu vreau să intru acum în analiza acestui caz, dar vă reamintesc că după ce a observat uh, prima greșeală de raportare a rezultatelor bugetare, Comisia a propus deschiderea, lansarea unei proceduri de încălcare a tratatelor. A fost uh, o decizie a Consiliului de a nu face acest lucru. Și aici se vede foarte clar. Problema nu este că ne trebuie noi reguli, noi sancțiuni. Nu, trebuie să punem în aplicare regulile și sancțiunile pe care le avem deja. Așadar, avem nevoie, cred eu, de o um, competență de auditare mai puternică, așa cum a propus Comisia în februarie. Cred că dacă vrem să ne gândim la uh, probleme și la riscuri, trebuie să avem o abordare mai largă în ceea ce privește testarea uh, riscurilor. Unele țări se mișcă foarte repede de la surplus la deficit, ceea ce înseamnă că abordarea pe care o avem în ceea ce privește uh, supravegherea bugetară este prea simplă. Uh, am uh, criticat băncile pentru că, au, uh, pentru că nu au folosit uh, modele de evaluare a riscului insuficient de sofisticate. Um, dar la nivel bugetar nu avem deloc această evaluare a riscurilor. Evaluarea situației bugetare este una deterministă și ar trebui să luăm în considerare faptul că există riscuri și că dacă acestea se materializează, consecințele pot fi foarte grave. Și, în final, cred că trebuie să consolidăm instituțiile naționale bugetare. Este un subiect foarte familiar. Uniunea Europeană poate ajuta prin uh, niște proceduri uh, diferențiate de auditare și de supraveghere care este răspunsul nostru la această întrebare, dacă ar trebui să scoatem din zona euro țările care nu se comportă așa cum trebuie. Cred că lecția crizei este că trebuie să ne gândim și la acest lucru. Dar cred că mai degrabă ne-ar trebui uh, un uh, răspuns foarte clar al Eurogrupului. Eurogrupul și Ecofinul nu au uh, avut uh, curajul, nu a avut voința politică să utilizeze instrumentele disponibile până acum. În ceea ce privește gestionarea crizelor, este cea de, cel de-al doilea element la care mă refer. Știm cu toții foarte bine, după cum a spus și primul ministru, Grecia are acum uh, un, în derulare un program femei, cu bani de la femei, și dacă Grecia ar fi fost în afara zonei euro, ar fi putut foarte bine să se adreseze femeiului. Grecia nu este eligibilă pentru acest tip de asistentă datorită articolului 143 care spune că asistența este rezervată țărilor uh, pe baza de derogare. Așadar, există regimuri în afara zonei euro care nu sunt disponibile în interiorul zonei euro. Întrebarea este de ce? Cred că facem o confuzie aici între două lucruri avem o dată principiul de uh, lipsă de corresponsabilitate, articolul 125. Aceasta este o bază fundamentală a euro și ar trebui să rămână, pentru că este un pilon esențial. Nu trebuie să punem la îndoială acest principiu. Celălalt principiu de facto este principiul lipsei de asistență. Nu se oferă credite pentru a asista țări din zona euro. Dar acest principiu este complet diferit. Când femeiul oferă asistență țărilor, femeiul nu își asumă responsabilitatea pentru datoria țării respective. Din potrivă, furnizează asistență, credite, care sunt mai mari decât datoria existentă și face profit, de fapt aceste două principii, ele sunt așadar foarte diferite. Și astfel, noi de fapt ne gândeam că uh, este vorba de același principiu, că este o clauză uh, care este uh, identică, dar de fapt nu e așa și ar trebui să recunoaștem acest lucru. Putem să aplicăm articolul 125 și în același timp să luăm în considerare această asistență condiționată. Cred că această dezbatere ar trebui să fie una foarte clară înainte să se înceapă discuția despre procedura. Așadar, dacă recunoaștem că se poate oferi asistență, există soluții 2 plus 1, 1 fiind femeiul, a doua regimul uh, euro și, uh, de asemenea, uh, tradițional, soluția cooperării între cele două. Uh, în multe țări din zona, în unele țări din zona, din afara zonei euro, există acest sistem 1 plus 1. Există argumente pro și contra pentru fiecare soluție și putem să le discutăm pe, în astăzi, dar cred că trebuie să facem o alegere clară și să înființăm un sistem de asistență condiționată care să fie uh, operațional pe viitor. Și în ultimul rând, reforma regimului de supraveghere economică și uh, chestiunea competitivității conturilor curente. Din nou, aceasta este o chestiune nefiscală, nebugetară. Trebuie să o privim separat. Aici avem un temei juridic în tratat, articolul 121, un nou articol 136, deci nu avem o problemă cu temeiul juridic. Este o problemă de uh, a faptului că nu s-au făcut aceste lucruri în trecut, că nu există uh, niște practici stabilite pentru această supraveghere. Pascal Confa a spus de ce să nu utilizăm uh, contul curent în uh, cadrul PIB. Eu nu sunt de acord cu această propunere pentru că cred că contul curent este un puternic indicator al situației reale, al uh, unor dezechilibre de fond care în sine nu reprezintă o problemă. Este o mare diferență față de deficitul bugetar. Nu putem să spunem că surplusul sau deficitul de cont curent um, peste X% la sută este o problemă în sine. Un deficit de cont curent mai mare de 10% din PIB este într-adevăr problematic. Dar acest lucru nu uh, abordează chestiunile practice. Cred că totul depinde de ce se găsește în spatele acestei cifre. Este vorba de consum, este vorba de investiții, e vorba de un boom imobiliar uh, care este natura fluxurilor de numerar. Deci, indicatorii utilizați sunt, folosi, sunt importanți. Ceea ce putem să facem este să utilizăm contul curent ca și indicator și să analizăm situația și în ceea ce privește competitivitatea. Și în ceea ce privește competitivitatea, am regresat. Pentru că în trecut exista o discuție despre competitivitatea. Nu puteai să schimbi rata de schimb fără acordul partenerilor. Acum suntem într-o situație în care nu mai vorbim despre uh, rata de schimb nominală, ci despre rata reală. Și problemele de fond sunt aceleași să ne gândim doar la politici care ar consta ipotetic în, în creșterea TVA și în același timp scăderea contribuțiilor la asigurări sociale, ceea ce duce, de fapt, la devalorizarea monedei. Dar acestea sunt considerate politici fiscale, care nu se discută pentru că este o chestiune de suveranitate. Dar, de fapt, aceste măsuri reprezintă o devalorizare a monedei, deci cred că ele ar trebui să fie discutate. Și avem nevoie de o procedură pentru a lansa aceste discuții de un mecanism de supraveghere a ratelor de schimb reale, o discuție multilaterală, pentru că atunci când vorbești despre rata de schimb este doar una pentru două țări, ceea ce înseamnă că uh, trebuie adusă această uh, dimensiune multilaterală și simetria în discuție. Trebuie utilizate instrumentele disponibile, articolul care spune că uh, există anumite politici care ar trebui să pună în pericol funcționarea uh, Uniunii Economice și Monetare. Aceste politici trebuie să fie prevenite, deci există o marjă de acțiune. Cred că există o marjă pentru ca Eurogrupul să acționeze. Acesta a fost creat ca instituție care să se ocupe de acest tip de probleme. Nu și-a făcut datoria până acum, ceea ce este o dezamăgire. Întrebarea este cum să avem un consens și o bază de acțiune. Documentul care a fost publicat luni de către Eurogrup este o contribuție salutară. Și, în ultimul rând, guvernele naționale trebuie să uh, utilizeze instrumente bune. Nu poți să ai o problemă de competitivitate și în același timp să nu ai niciun fel de instrument pentru a face față acestei probleme. Dați-mi voie să închei cu un exemplu. Belgia are o politică foarte clară pentru a monitoriza dezvoltarea salariilor și pentru a se asigura că aceasta nu pune în pericol competitivitatea. Și ca să închei, cred că în toată această dezbatere pe care trebuie să o purtăm, Parlamentul European poate să joace un rol foarte important. Vă mulțumesc! Very much, uh, Frau Daniela Schwarze. Mulțumesc, doamna Daniela Schwarze. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e foarte ușor să iei cuvântul uh, uh, după aceste două prezentări foarte complete. Ce am hotărât să fac în uh, cele zece minute care mi-au fost alocate este să vorbesc despre funcționarea guvernanței economice din zona euro în ultimii 11 ani, ci și să vorbesc și despre măsurile posibile care ar trebui să fie luate. Aș vrea să încep cu un rezumat uh, foarte scurt a defectelor guvernanței din zona monetară europeană. În primul rând, uh, lipsa de coordonare și apoi uh, gestionarea crizei, felul în care a fost gestionată criza. În ce privește gestionarea crizei, cred că aceasta a fost deja analizată la acest Parlament și, și în alte locuri și am să fiu foarte succintă pe această temă. Cum spuneam, a fost uh, insuficientă coordonarea în ce privește stimulentele fiscale și a existat o lipsă de reflectare în ce privește uh, problemele fiscale la nivelul larg al zonei monetare europene. Și bineînțeles că a existat o foarte uh, mică flexibilitate a bugetului european și cred că astfel ne putem pune uh, întrebări în ce privește gestionarea altor crize și strategiile de ieșire din criză. Un alt uh, um, defect uh, a fost uh, criza uh, datoriei externe. Am văzut că structurile de stimulare au fost greșire, și că instrumentele folosite pentru a gestiona problemele de lichiditate și de solvabilitate au fost insuficiente. A lăsa o țară să aibă o criză atât de mare uh, și lipsa unui creditor de ultimă instanță au fost uh, um, uh, dovezile acestor uh, probleme. Acum, în ce privește defectele din punct de vedere al guvernanței și al coordonării, nu am să vorbesc aici despre supravegherea și reglementarea piețelor financiare, pentru că Comisia ECO vorbește despre asta în detaliu, dar aș vrea să vorbesc despre supraveghere și coordonare a politicii fiscale. Pe plan politic am văzut că există o, o pierdere a credibilității în pactul de stabilitate și de creștere, pentru că aproape toate statele uh, au depășit pragul de 3%, ci și, și, și din cauza că există o lipsă de um, angajamente credibile pentru a se reîntoarce la respectarea criteriilor de la Maastricht și de asemenea o foarte puțină vizibilitate a măsurilor luate în statele membre. În ce privește supravegherea politicii economice și coordonarea, s-au luat mult prea puține acțiuni împotriva divergențelor, uh, um, a distorsionărilor care existau uh, în domeniul contului curent și al uh, competitivității și impactul crizei s-a agravat. Și faptul că avem aceste dezechilibre și diferențe s-a dus, a dus la o situație unde impactul crizei a fost agravat. Și apoi am văzut uh, faptul că principalele probleme de fond au rămas nerezolvate. Nu avem senzația că țările afectate chiar uh, fac pași înainte și Uniunea Europeană chiar nu știe cum să abordeze această chestiune. Avem apoi problemele gradului de acceptare. Există o problemă uh, a amestecului în treburile interne nu a început acum, de când avem propuneri uh, și probleme la nivel regional, a început în urmă cu 9 ani. Prima țară care a fost uh, arătată cu degetul a fost Irlanda și a apărut acest uh, sentiment că mecanismul nu funcționează și că o țară care este arătată cu degetul nu cooperează neapărat din cauza acestui lucru. Și eu cred că coordonarea, coordonarea politică și economică a devenit uh, o armă fără muniții. Se poate pune și întrebarea dacă unele țări s-ar descurca mai bine dacă ar ieși din zona monetară europeană. Aceste întrebări se pun mai ales pentru viitor. M-am mai, uh, m-am mai gândit la alte patru uh, cauze. Avem deocamdată un cadru uh, reglementar și instituțional incomplet care a fost reformat, dar numai în mod moderat de, uh, la tratatul de la Maastricht. A fost uh, creat Eurogrupul uh, și a fost și el uh, reformat, pentru că acum exist, are un președinte care este menționat în tratate și a existat și primul summit al zonei euro. Dar eu cred că nu trebuie să ne oprim aici, mai ales dacă ne uităm la experiența celor 11 ani care au trecut și uh, ne gândim și la criză. Eu cred că există și o viziune mult prea uh, subdezvoltată uh, a realității din zona monetară uh, europeană. Nu uh, se vede bine că toate țările sunt uh, uh în aceeași situație. Avem uneori senzația că pentru zona monetară europeană numai guvernul german este cel care ia hotărâri nu există această imagine clară a situației din zona monetară europeană, presa nu vorbește clar despre zona monetară europeană pe, de, a, pe de întregul ei. Și apoi, în ce privește felul în care sunt uh, aleși oamenii politici și cum trebuie să dea ei seamă în fața alegătorilor, ei nu vorbesc clar despre felul în care este guvernată zona monetară euro și ajungem în aceste scenarii unde nu există mecanisme uh, uh, care să intervină în mod regulat pentru a corecta datoria externă și alte asemenea probleme. Apoi, dacă e să vorbim despre rolul actorilor supranaționali și mai ales a Comisiei Europene, el a diminuat în ultimii zece ani. Potențialul acestor actori nu a fost pe deplin folosit, nu este numai vina lor în sine, ci și a guvernelor naționale, care în ultimii ani au făcut tot ce au putut pentru a limita um, puterea decizională a forurilor europene. Apoi am vorbit și despre nevoia îmbunătățirii competențelor Eurostat Deja în urmă cu 6-7 ani s-a vorbit despre acest lucru. Cum spuneam, nu e suficient numai să uh, arăți cu degetul pe cei care nu respectă regulile. Și așa cum a spus și un antevorbitor al meu, există anumite probleme structurale care acum abia sunt descoperite de guvernele naționale și mai e și uh, aspectul acelor um, um, propuneri legislative care înainte nu erau în codecizie. Acum, în ce privește um, reformele și contextul politic pentru a reforma guvernanța din zona monetară europeană. Eu cred că suntem acum într-un moment în care trebuie să profităm de ocazie avem o criză, problema grecilor, care sunt corelate cu dezbaterea despre strategia de creștere pentru um, anul 2020 și dezbaterea despre bugetul european. Dar vedem că uh, se concentrează mult discuțiile asupra gestionării și prevenirii riscurilor, dar există mult prea puțină ambiție pentru a îmbunătăți um, um, luarea deciziilor de natură economică la nivel în, în comun. Există un uh, mai mare interes din partea Consiliului European uh, în ce privește chestiunile economice și fiscale. Am văzut uh, că a existat acest summit special pe 11 februarie, apoi va fi summitul de la sfârșitul lunii martie. Dar ce se întâmplă cu perspectiva europeană? Eu cred că există un risc că, având în vedere faptul că acum avem o, un guvern economic, chiar dacă el nu este numit așa, uh, să nu se mai acorde o atenție specială zonei monetare europene. Eu lucrez într-un context specific, cel uh, german, și cred că teoriile mele poate sunt inspirate din experiența mea în Berlin dar eu cred că există cu adevărat o ezitare pentru a accepta un uh, amestec uh, din partea uh, Europei pe plan politic. Vedem acest lucru în propunerile din strategia 2020 în ce privește supravegherea, supravegherea piețelor financiare și că există mult prea puțină dorință de a avea cu adevărat o coordonare politică. Asta, bineînțeles, lăsând la o parte cazul Greciei. Și aș mai spune că suntem într-un context în care riscăm ca în țările care deja se văd drept principali donatori, ei să se întrebe până unde poate să meargă solidaritatea și politica de coeziune și s-ar putea ca aceste politici să fie revizuite uh, uh, uh, în jos. Acum, în ce privește contextul intern, cred că presiunea concurențială și nevoia de devaluare, care uh, sunt valabile pentru mai multe state membre, ar putea să aibă efecte negative în următorii ani, mai ales pe plan politic. Pentru multe țări vedem că există riscul unei fragmentări politice, a creșterii tendințelor populiste și astfel guvernele s-ar putea să nu mai vrea să facă parte din proiecte de integrare pe plan uh, lung. Apoi, există uh, faptul că în unele țări Constituția pune limite pentru uh, mai multă integrare europeană, mai ales în Germania, Ultimul lucru pe care vreau să spun aici este că ar trebui să ne gândim la felul în care evoluează opinia publică. Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în trecut cu privire la integrarea europeană, întotdeauna a existat mai puțină dorință de Europa atunci când ne-am aflat în perioada de criză economică, de descreștere și de creșterea șomajului. Și știm că în anul 2010-2011 efectele mm, economia reală va uh, diminua, deci ne putem aștepta, cum spuneam, și la un, uh, mai, mm, un sentiment de aderare diminuat față de integrarea europeană și valorile europene. Ce vedem pe de altă parte este că cetățenii au așteptări din ce în ce mai mare, în ce privește capacitățile europene de a rezolva uh, problemele, mai ales pe plan economic și social. Este, într-un fel, un semnal pozitiv dar, cum spuneam, în afară de aceste așteptări mari, care sunt un lucru bun, și potențialul de frustrare este uh, la fel de uh, crescut. De asemenea, trebuie să îmbunătățim uh, imaginea um, uh, și vizibilitatea zonei monetare europene a problemelor legate de această gestionare economice. Nu mai am mult timp la dispoziție, pot să vorbesc și despre reformele pe termen lung pentru guvernanța zonei monetare europene. Bineînțeles că trebuie introduse noi instrumente pentru stabilizarea macroeconomică. Mă gândesc la faptul că pentru prima oară în acordul cu uh, guvernul german luni s-a vorbit despre uh, problema, uh, um, problemele structurale ale zonei monetare europene și nu știm cum se vor corela uh, competențele naționale cu cele comunitare în acest uh, domeniu. Eu cred că s-a făcut un progres datorită faptului că s-au implicat uh, acum și parlamentele naționale. S-au spus foarte multe lucruri despre Grecia deja, n-am să, mai, n-am să le mai evoc aici. Eu cred că este important ca zona monetară europeană să aibă propriile sale instituții și organisme de coordonare. Ar trebui să existe summituri uh, în mod regulat ale zonei euro, poate în același timp cu summiturile europene și ar trebui să ne gândim dacă avem nevoie poate și de niște eurogrupuri în uh, um, alte configurații ale Consiliului. Trebuie să avem o abordare coerentă um, uh, atunci când se discută despre bugetul european și despre strategia Europa 2020 și trebuie ca Eurogrupul să fie întărit, iar Germania și Franța trebuie să uh, um, fie responsabile pentru strategiile adoptate la nivel național. Pentru că uh, și ele au dezechilibre în ce privește PIB-ul. Mulțumesc. Să acum la runda de întrebări și începem cu PP-ul. Cine vorbește? Cine dorește să pună o întrebare de la PP? Nimeni. Atunci trec la doamna Pervanș Perez. Uh, nu, Eliza. Eliza ia cuvântul întâi. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Cred că au fost foarte interesante pentru că au intrat în uh, profunzimea problemelor uh, cu privire la uh, raționamentele precedente pe care le-am uitat. Întrebarea mea se referă la două domenii. În primul rând, încercând să revenim la ceea ce era acum multă vreme dezbaterea cu privire la zonele de monedă optimă și cum am putea avea o uniune monetară sustenabilă și condiții pentru o astfel de uniune monetară. Cred că acest element a ieșit din dezbatere, a fost în afara dezbaterii multă vreme și acum revine. Când ați început să vorbiți despre uh, divergența, diferențele structurale între economii, mi-am dus aminte. ce, din punct de vedere practic, dacă avem niveluri diferite ale competitivității, este foarte dificil să supraviețuim în lumea globalizată. Și în momentul de față avem aceste dezechilibre, dar n-am văzut o abordare foarte clară pentru a face o adaptare a ceea ce numeam uh, politici uh, de coeziune, o adaptare la noul mediu și n-am văzut o referire foarte clară cu privire la uh, consecințele uh, datorilor bugetare. Acestea toate uh, se includ în abordarea ultimului, ultimei vorbitoare și anume voința politică. Deci vreau să vă rog să intrați puțin mai mult în detaliu în această dimensiune. Putem putem să mergem în continuare cu fondurile structurale înființate în 70 uh, ca instrumentul major de utilizat, instrumentul de coeziune principal în această lume globalizată și cu o competitivitate care să fie bazată pe competențe și inovare atunci când politicile structurale se ocupă mai degrabă de infrastructură. Acesta este uh, de bunurile prime. Cred că vom aștepta să adunăm trei întrebări și apoi să acordați răspunsul. Domnule Alvarez. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, cred că doamna Schwarzer, îmi cer scuze dacă nu-i pronunț numele corect, ne-a lansat o adevărată mănușă ca o provocare în momentul în care a spus că avem nevoie de mai multă viziune uh, la nivel european și nu doar o concentrare pe fiecare stat membru. Dar vedeți că momentul acesta de criză obligă fiecare stat membru să reacționeze și statele membre sunt foarte diferite unele de altele și poate că atunci ar, ar trebui să ne punem întrebarea următoare și aceasta este întrebarea mea, care ar fi reforma necesară pe care am putea o face face pentru a întări Europa. Și acest lucru merge și în sensul celor spuse de domnul Papandreou. Să avem mai multă Europa în așa fel încât să, uh, să, putem reacționa față de țările care au fost la originea crizei, care ar trebui să fie instrumentele uh, pe care le avem, să le avem la dispoziție pentru a face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor oratorilor pentru aceste prezentări deosebit de complete. Și apoi aș dori să vă mulțumesc faptul că ați dat dovadă de moderație, lucru care unor lipsește în astfel de dezbatere. Avem senzația că zona euro lansează mesaje destul de violente care nu sunt la înălțimea angajamentelor pe care uh, țările din zona euro și le asumă. Poate că eu sunt prea uh, concentrată pe supravegherea financiară. Însă dumneavoastră ați spus cu toții, toți trei, că Parlamentul poate face anumite lucruri și vrem să facem asta. Dar ar fi interesant să avem punctul de vedere din Grecia, din Germania și din celelalte țări pentru a vedea dacă putem utiliza această criză din Grecia pentru a avea un pachet de supraveghere financiară care să fie unul inteligent. E un pachet care este acum uh, pe, în curs de uh, examinare în Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru faptul că ați explicat faptul că e nevoie de stabilitate, dar nu numai bugetară, ci și financiară. Oare putem să transmitem acest mesaj în Germania? Și anume că tot ceea ce va merge spre o stabilitate financiară va duce la evitarea unei viitoare crize. Aș dori să știu care este sentimentul dumneavoastră, părerea dumneavoastră cu privire la aceste argumente, pentru că vom avea o discuție aprinsă cu Consiliul și știm că anumite state membre în cadrul acestei crize din Grecia fac anumite afirmații care ar putea să fie la un moment dat contradictorii față de pachetul pe care noi îl pregătim în Parlamentul European în ce privește supravegherea financiară. Mulțumesc! Thank you. First of all, I mean, as you know... Mai întâi, așa cum știți, a avut loc o discuție timp de mulți ani pentru a ști dacă zona monetară europeană semăna cu o zonă monetară optimizată și se spera că o asemenea zonă va fi creată ex post. Și astfel se presupunea că politicile vor fi adoptate astfel încât să se ajungă la o convergență a tendințelor economice. Însă nu a fost cazul, cel puțin nu în ultimii 11 ani. Timp de 10 ani am trăit cu iluzia că totul funcționează bine pentru că, așa cum spunea colegul meu din stânga, era uh, timp frumos. Dar acum vremea s-a înrăutățit și ne-am dat seama că nu mai există bazele pentru a asigura buna funcționare. Au apărut toate aceste dezechilibre uh, ale uh, deficitelor, ale contului curent și așa mai departe. Ne-ați criticat în mod indirect de ce nu am vorbit despre politicile de coeziune și despre fondurile de coeziune. Am crezut că, având în vedere situația actuală și sensibilitățile care au apărut și faptul că s-au luat aceste acorduri ad hoc pentru a face față crizelor, ar fi poate un pic prea mult să vorbim și despre o redistribuire um, a resurselor uh, din fondurile de coeziune. Însă, sincer să fiu, nu cred că putem să sperăm că se va reexamina în mod uh, radical elementul de coeziune din uh, buget. Nu există voința politică necesară. Unii dintre noi regretăm acest lucru, dar așa e viața. În ce privește reglementările financiare? Știți că ceea ce a început ca o criză financiară a fost de fapt numai un prim pas. Am avut bănci care au fost în pragul falimentului, acum avem state care sunt în pragul falimentului și am crezut că datorită crizei financiare va apărea această voință politică pentru a avea o abordare nouă și mult mai radicală în ce privește reglementările financiare. Însă, în ultimele luni, uh, așteptările au fost uh, complet uh, dezamăgite pentru că e clar că totul s-a uh, reîntors, uh, uh, totul a uh, revenit așa cum era înainte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. După părerea mea, din cauza crizei uh, din uh, Grecia, ne-am concentrat atenția asupra acestei, acestor piețe um, alternative cu credit default securities. Aceste piețe nu sunt neapărat transparente, dar, de fapt, ele pot fi utile pentru că îți permit să obții repede bani atunci când nu mai poți obține acești bani în alte locuri. Dar cam atât am avut de spus. Mulțumesc foarte rapid. În ce privește această zonă optimizată, zona monetară optimizată, pentru a adăuga ceva la ce a spus Lucas, în primul rând, integrarea piețelor ar permite o mai bună funcționare a zonei euro. Însă, ce am văzut a fost că diferențele datorate concurenței și presiunii concurențiale sunt corectate de piață, dar nu suficient de bine. Și dacă am avea mai multă integrare, am putea, cum spunea, să corectăm mai bine aceste diferențe. Dar asta ne duce de la uh, agenda cu privire la piața unică la uh, agenda despre moneda unică. Eu am insistat foarte mult pe nevoia de acțiune politică și și aici e nevoie de așa ceva. Eu cred că suntem într-un moment în care nu există o dorință de noi inițiative. Ordinea de zi ar trebui să fie astfel constituită încât să se rezolve problemele curente și să se găsească o ieșire din criză. Găsirea soluțiilor pe măsură ce problemele uh, generate de criză apar va fi una din principalele misiuni ale Uniunii Europene și un test de credibilitate pe viitor și dacă vom, ne vom atinge limitele, atunci ne vom putea gândi cum să ajungem, cum să mergem mai departe. Deocamdată încă nu ne-am atins aceste limite. Și apoi vom discuta dacă mai e nevoie și de altceva. Ca să-i răspund Silviei, cred că întrebarea dumneavoastră este foarte interesantă, deoarece supravegherea macroprudențială și macroeconomică au multe puncte în care se uh, uh, regăsesc. Și dacă ne gândim la situația din Spania, putem să folosim instrumentele uh, de politică macroeconomică sau mâine ar putea să fie uh, um, gestionată cu instrumentele macroprudențiale, dar obiectivul final este același pentru că o instabilitate financiară oricum se transformă în problemă de ordin macroeconomic. Acum însă ne putem întreba concret ce putem face. Eu cred că în ambele ipoteze avem probleme, avem uh, uh instrumente concrete. De exemplu, acolo exista o uh, uh problemă de impozitare a veniturilor uh, de natură imobiliară. cum exista un adevărat boom al construcțiilor imobiliare, a fost nevoie de o controlare, o limitare a acestuia. Dar dacă ne limităm la supravegherea bancară, nu vom merge mult prea departe și nu vom reuși să ne ocupăm de acele cazuri în care sistemele bancare sunt conduse de bănci din străinătate și stabilitatea uh, financiară națională și uh, problemele sistemului financiar sunt, uh, internațional sunt două chestiuni diferite. Acum, doamna Schwarz. Câteva cuvinte doar. Sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus și agenda pieței unice trebuie să fie una coordonată. Două aspecte. În ceea ce privește agenda, mă iertați, mă corectez. În ceea ce privește agenda socială pentru piața internă, ei bine, aceasta trebuie să fie însoțită și de o agendă cu adevărat socială, pentru că acceptarea unor reforme în piața internă, uh, care până acum a avut o tendință liberală, este deocamdată destul de scăzută în anumite state membre. Un al doilea aspect. Dacă aprofundăm uh, argumentele noastre, nu ne referim doar la modul în care funcționează piețele, ci trebuie să ne referim și la criterii politice care fac parte din acest dosar, cel puțin în ultimele reforme dezvoltate în ultimii ani. Și putem vedea că, în ceea ce privește mecanismele fiscale, unii ar putea spune că acesta nu se ridică la înălțimea așteptărilor, pentru că nu există o stabilizare uh, fiscală și există astfel deci o diferență între Statele Unite, spre exemplu, și uh, Uniunea Europeană și uh, vedem că în Statele Unite piața funcționează mai bine. Dar e nevoie de aceste mecanisme de stabilizare fiscală, însă e un proiect pentru viitor, un șantier ce trebuie analizat pe viitor. Acum trebuie să vedem dacă în bugetul Uniunii Europene am putea introduce o schimbare conceptuală. Uh, spre exemplu, 1% din bugetul uh, european pentru a putea stabiliza modul în care piața internă funcționează. Și apoi alte puncte deosebit de importante. În ceea ce privește veniturile la bugetul european, mai există un argument suplimentar pentru a avea o cooperare din punct de vedere a impozitelor. Din nou, bineînțeles, e, nu vom avea un efect imediat, însă cu siguranță vom obține un efect pe termen mijlociu. În ceea ce privește cheltuielile, cred că trebuie să fim foarte atenți față de faptul că anumite programe europene au fost, ca să spun așa, uh, dezorganizate, dezordonate. Spania a primit foarte multe fonduri sociale și asta a condus, bineînțeles, la dezvoltare. Dar acum putem să integrăm această, acest sistem și să schimbăm oarecum logica. Acest lucru ar putea să ne ajute pe viitor. Apoi, uh, Referitor la întrebarea cum putem face pentru a avea idei europene în acest context politic care să fie susținute, uh, aș spune că, da, în general, uh, există această tendință favorabilă pentru reglementare suplimentară. Această idee a fost deja uh, susținută. În ceea ce privește supravegherea financiară, E bine, trebuie să vedem care va fi poziția statelor membre și a guvernelor în ecofinul din noiembrie E adevărat că trebuie să introducem această idee în dezbaterea din Germania. Trebuie să lansăm această dezbatere. Nu uitați că Bundestagul din Germania are un rol sporit și nu numai din cauza tratatului de Lisabona, ci mai ales, ci mai ales din cauza uh, Curții Constituționale și am senzația că în munca noastră de zi cu zi există un interes sporit din partea parlamentarilor, nu numai din opoziție, nu e un joc uh, cei care sunt la guvern și opoziție, ci un interes sporit pentru afacerile europene, pentru subiectele europene și unii deputați sunt într-adevăr gata să aibă o atitudine mai pro-europeană. Deci, cu siguranță, acest lucru poate fi utilizat în mod benefic de către Parlamentul European. Mulțumesc! Urmează acum Pascal Confin. Doamna Swinburne și apoi Sanchez Presedo. Un minut. Din păcate, un minut nu va fi destul. Eu cred că ne aflăm aici în miezul uh, misiunii principale a comisiei noastre. Aici avem uh, o adevărată valoare adăugată. Doresc să mulțumesc oratorilor nu doar din politețe, ci și din convingere personală pentru prezentările lor. Una din mizele raportului doamnei Pervanș Perez este de a avea un conținut real în ceea ce privește guvernanța economică europeană și Parlamentul trebuie să poată să găsească un consens în această direcție. Aș propune câteva idei și aș dori să văd care este părerea dumneavoastră pe marginea lor. Mai întâi, în ceea ce privește evoluția raportului între salarii și productivitate. E o provocare care poate explica degradarea competitivității sau poate supracompetitivitatea anumitor state membre și care se poate transpune în uh, balanța curentă. Oare poate fi un criteriu de supraveghere comună, un criteriu potrivit pentru a discuta anumite politici macroeconomice? În ceea ce privește în datoriile statelor, până în prezent ne-am ne-am concentrat pe fondurile publice, dar n-am avut instrumente de măsurare a acestora. Oare e nevoie de astfel de instrumente și dacă da, care ar putea fi ele? Trebuie să trecem doar prin supravegherea macroprudențială sau mai e nevoie și de alte instrumente? Iar pentru a uh, reacționa la ceea ce spunea oratorul precedent referitor la bula imobiliară din Spania, știu că exista o rată de îndatorare a familiilor care era absolut fenomenală. Și aș dori să știu dacă printre instrumentele pe care le putem utiliza în pachetul de supraveghere vom reuși să uh, acționăm, Banca Centrală Europeană va putea să acționeze în momentul în care ar putea avea un instrument <coughs> care să propună să oblige băncile spaniole, pentru a rămâne în contextul spaniol de acum 2-3 ani de zile, să crească cerințele de capital pentru împrumuturile imobiliare acordate în Spania, indiferent că e vorba de o bancă franceză, germană sau uh, de altă naționalitate, dar care se află în Spania. Vi se pare un instrument pertinent? Și în ceea ce privește deficitul uh, balanței curente, aș vrea să știu dacă eventual am putea să fii de acord asupra unui sistem pe trei niveluri Eventual am putea să stabilim niște praguri pentru deficite care să fie considerate ca fiind normale și dacă se depășesc aceste praguri, e nevoie de o analiză din partea Comisiei Europene pentru a vedea dacă într-adevăr este o problemă sau nu. Și, deci, când se depășesc aceste praguri, suntem mai mult sau mai puțin convinși că există o problemă, fie de deficit, fie de excedent bugetar. Mă refer la procentul referitor la PIB, balanța curentă, comparativ cu cea din celelalte uh, state membre ale Uniunii Europene. Deci aș dori să știu dacă prin aceste ajustări uh, domnul Pisani Ferri ar fi de acord cu uh, aceste soluții. Doamna Swinburne, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile foarte interesante care mi-au dat de gândit. Eh, eu sunt membru care vine din afara zonei euro. Și mă interesează această coordonare obligatorie a politicilor fiscale eh, și economice eh, naționale, de asemenea creditorul de ultimă instanță și recursul la femei. Acestea sunt concepte foarte interesante, fascinante și cred că dezbaterea va fi foarte animată. Am putea totuși să încercăm să analizăm și modul în care această coordonare consolidată, sporită, ar putea să uh, da, cornare în zona euro ar putea să aibă un impact asupra țărilor din afara zonei euro și care ar fi consecințele. Uh, cine ați dori să vă răspundă la această întrebare? Cred că aș, avea, uh, aș dori să aud comentariile tuturor membrilor acestui grup de experți. Mulțumesc, domnule președinte. Criza Uh, imobiliară din uh, Spania a fost o consecință a mișcărilor de capital, care erau mișcări transfrontaliere. De aceea e nevoie de o întărire a macrosupravegherii. Uh, e un aspect esențial. Pactul de stabilitate și creștere este deosebit de important pentru finanțele publice, pentru că trebuie să analizăm modul în care evoluează datoria. E un element economic deosebit de important. Eu aș avea două întrebări pentru domnul Pisani. A vorbit de principiul de coresponsabilitate. Mie se pare că e aici o, un aspect important. A vorbit despre uh, aceasta în legătură cu statele membre, însă Uniunea Europeană, bugetul comunitar, deocamdată nu este afectat de aceste principii și poate că ar trebui să avem un rol mai important. Cum am putea să uh, introducem acele eurobonduri despre care s-a vorbit atât de mult. Apoi, o altă temă importantă este competitivitatea, salariile cum aceste aspecte pot fi integrate în viitoarea guvernanță economică europeană. Uh, uh, Domnule Pisani, <clears throat> cred că dumneavoastră ați trebui să începeți pentru că Pascal Confon va adresa întrebarea dumneavoastră și apoi și ceilalți doi invitați vor putea să răspundă. Acum, ca să răspund lui Pascal Confon, salarii, uh, productivitate, da, bineînțeles, este baza pentru supravegherea uh, ratelor de schimb reale și tocmai pe această bază trebuie să construim uh, indicatorii. Am să spun uh, și câteva cuvinte despre um, dezechilibrele contului curent. Și eu cred că ar trebui să existe un sistem de alertă nu știu dacă am putea să avem uh, același tip de plafon ca în cadrul pactului de stabilitate, însă am putea să spunem că dincolo de un anumit plafon uh, se poate declanșa o procedură de examinare, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană ar trebui să facă un raport pentru a spune dacă uh, balanța contului curent poate să afecteze sau nu plățile în zona euro și poate să spună dacă poate să fie o sursă de probleme sau nu dar asta cu condiția să acceptăm în mod deschis să existe cele două alternative de răspuns. Da, e o sursă de probleme, uh, chiar dacă um, uh, sau nu, nu este o sursă de probleme, deși avem un deficit important. Cum spuneam, nu trebuie să existe uh, o contaminare cu logica din pactul de stabilitate și creștere care este complet diferită. În ce privește datoria uh, uh, um, de natură privată, Situația băncilor este în general răspunderea țărilor de origine din care vin aceste bănci, pe când dezechilibrele financiare sunt de competența uh, țării gazda acestor bănci. Atâta timp cât Uh, nu suntem într-un sistem integrat, se pot găsi repede niște soluții, dar când suntem într-un sistem de integrare, nu mai e atât de simplu. Sau trebuie să acceptăm ideea că integrarea sistemelor bancare nu este cea mai bună soluție, însă nu trebuie să ne bazăm pe o situație care are un caracter intermediar și care mâine nu va mai fi valabil atunci când uh, un număr mai mare de țări din Europa Centrală uh, vor fi aderate la zona euro. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră despre salarii, cred că deja am dat răspunsul. În ce privește principiul de non-asistență și de corresponsabilitate, el se aplică, ele se aplică la bugetul comunitar. pentru că ajutorul în cadrul zonei euro este acordat cu o, o, um, o garanție, cu o garantare uh, pe baza bugetului comunitar. Cred că, în același fel, chiar dacă pe plan juridic situația nu este asemănătoare, dar avem prea puține motive să ne gândim că ar fi o diferență uh, la nivel conceptual între ajutorul așa numit comunitar și ajutorul acordat de mai multe state membre unui alt stat membru. Nu văd nicio diferență între aceste două concepte. Daniela. Da, mulțumesc. Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră ce privește Regatul Unit și punctul dumneavoastră de vedere. În ultimii ani am criticat faptul că anumite state membre și mai ales Germania au avut această ezitare în ultimii ani de a uh, rezolva problemele zonei euro și de a recunoaște că sunt probleme ale zonei euro. Dar eu cred că soluțiile care vor fi alese vor exclude relații mai strânse cu acele țări care nu au putut sau nu au vrut să facă parte din zona euro. Dacă vom instituționaliza mai mult zona euro în cadrul zonei, um, în cadrul Uniunii Europene, cred că vom putea să, folos- să avem aceste relații mai strânse cu parteneri din afară. De aceea spuneam că ar fi nevoie de niște summituri uh, a um, zonei euro care să aibă loc în același timp cu summiturile de primăvară sau cu summiturile ECOFIN pentru că numai astfel problemele legate de euro vor putea să fie uh, uh, o preocupare a celor 27 de state membre. Încă un punct legat de salarii. Dialogul macroeconomic are un adevărat potențial și trebuie folosit. Deja în 1999 s-a folosit procesul de la uh, Köln, și cred că ar trebui să avem o discuție mai serioasă despre competitivitate și despre salarii, pentru că deocamdată implicarea partenerilor sociali este uh, mult prea mică. Is by far the most advanced. Foarte pe scurt, cred că crearea euro este cea mai uh, avansată formă de integrare pe care am avut-o vreodată are implicații pentru guvernanța economică, care atât cantitativ cât și calitativ diferă de cerințele pentru guvernele, uh, diferă de cerințele restului acquis comunitar. Așadar, acest lucru are implicații foarte clare pentru cei care sunt în afara zonei euro și înăuntru zonei euro. Este crucial să păstrăm ușa deschisă și încercăm să păstrăm legăturile între cei dinăuntru și din afară cât mai apropiate. Și un ultim lucru. Am menționat politicile fiscale, cred că și dumneavoastră le-ați menționat. Eu mă aștept și sper ca politicile fiscale să devină mai importante, pe, nu doar pe agenda membrilor zonei euro, ci pentru membrii Uniunii Europene în ansamblul său. Ultimii doi vorbitori, Otmar Caras și Pervanș Perez. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ceea ce mă supără pe mine este că purtăm această discuție foarte generală. Vorbim despre guvernanță. Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Nu cumva una dintre problemele noastre este faptul că regulile pe care le avem, de fapt, nu sunt respectate în multe cazuri. Oare este necesar să ne gândim acum la noi metode de guvernare, să discutăm despre ele? Oare n-ar fi important să spunem ce metode de guvernanță am avut până acum și ce am putea face pentru ca aceste metode să fie respectate? Pentru că nu este adevărat că totul a început cu criza. Din potrivă, multe probleme au început odată cu nerespectarea regulilor noastre criza doar a înrăutățit situația. Și nu este adevărat că tot ceea ce avem este rău sau că nu, nu aveam niciun fel de măsuri. Nu, noi eram pe un uh, drum, pe o direcție foarte bună până când a venit criza. Întrebarea este unde trebuie, unde avem nevoie de măsuri complementare pentru că măsurile pe care le avem deja nu sunt suficiente. Aceasta este întrebarea hotărătoare pentru mine. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu am o întrebare specifică pe care o adresez domnului Pizani Feri. În momentul în care spuneți că trebuie să dezvoltăm la nivel național instrumentele naționale, deci pentru a face față problemelor de competitivitate, ați evocat problema salariilor, poate că ați putea să ne explicați mai în detaliu cum anume am putea face acest lucru. Apoi, în ceea ce privește chestiunea fiscală, e adevărat, eu sunt de acord, sunt de acord, dar sunt, am și anumite neliniști. Pentru că Mario Monte a spus de curând Uh, ne-a explicat care este părerea sa pe această temă, iar eu am avut senzația că, de fapt, era o trădare, pur și simplu, a pachetului inițial. Iar impresia pe care ne-a dat-o este că pachetul acesta de uh, definitivare a pieței interne este o prioritate, dar în ceea ce privește pachetul fiscal, vedem că acesta a trecut undeva pe sub masă. Și când mă uit la strategia UE 2020, știu că deocamdată e un document destul de scurt. Era nevoie de cinci, uh, cinci uh, litere care să fie citate. C, C, C și TB uh, care nu au fost uh, citate. Știm că anumite subiecte sunt urgente, cu toate, astea, cu toate acestea dispar de pe uh, lista cu subiectelor de, de, de dezvoltat. De aceea dați-ne argumente, dați-ne argumente, să vedem ce s-ar întâmpla dacă nu am face tot ceea ce trebuie să facem. Apoi, M-am săturat de dezbaterea instituțională, e de ajuns, gata cu asta. Dar avem o problemă totuși. Cu toți am spus că nu vrem un guvern al judecătorilor. Dar acum instaurăm un guvern al bancherilor central și nici asta nu e o soluție acceptabilă. Pentru că dumneavoastră spuneți pe bună dreptate că această articulare care ar trebui să existe între macroeconomie și macro, uh, supraveghere macroprudențială este una deosebit de importantă, e bine, astăzi totul este deja uh, plasat în așa fel încât să întărim această supraveghere. Dar, pe de altă parte, uh, cum ne vom descurca? Cum, cum se poate să existe o astfel de dezordine generală? Situația Greciei Uh, aveam nevoie de un summit al zonei euro, dar din păcate domnul Zapatero nu putea să-l, să-l, să-l convoace pentru că el a întrecere cu domnul Van Rompuy, care vrea și el să se ocupe de genul acesta de dosare. Toată lumea a spus, da, avem toate instrumentele în tratate, dar nu sunt aplicate. Dar nu sunt aplicate pentru că nu avem niciun fel de pilot, de lider. Domnul Juncker nu poate face asta. Doamna Salgado nu poate face asta. Și atunci la ce servește? Știu eu că ce spun eu, cu toții sunteți de acord, sau și mă întreb la ce bun. Dar aș vrea, aș vrea totuși să să depășim acest stadiu în care se spune, da, avem instrumentele, e suficient să le aplicăm. La un moment dat, trebuie să trecem peste neputința statelor membre și noi avem și noi o răspundere față de acest aspect. Deci, la un moment dat, trebuie să tragem o linie și să spunem, până aici, și să vedem ce propunem pentru uh, etapa următoare. Domnul Pizani, doriți să începeți? Mulțumesc domnului Caras uh, pentru întrebare. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește Grecia. Dar, care sunt regulile pe care nu le-a respectat Spania? Nu văd niciun alt fel de regulă. Spania a respectat regulile. Și a avizat la un moment dat și un excedent bugetar. Problema e Bineînțeles, nu pun pe același picior de egalitate ambele țări. Este evident că există o problemă în Spania, chiar uh, deși aceasta nu este identică cu cea din Grecia. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că Spania a respectat regulile jocului. Intervenție fără microfon una dintre, uh, unul din motivele pe care, pentru care suntem cu toți astfel într-o situație dificilă este că nimeni n-a respectat strategia la Lisabona. Și atunci uh, domnul Pisani spune, da, dar dacă n-a respectat nimeni strategia, unde e problema? Care este impactul acestei strategii? Domnul Pisani, eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră asupra faptului că o parte din problemă vine din lipsa de aplicare concretă. Și astfel, Faptul că există astăzi probleme nu ar trebui să fie o scuză ca să nu încarea supravegherea. Apoi, la, uh, instrumentele de competi- pentru competitivitate, doamna Perez. Eu sunt într-adevăr de acord asupra faptului că anumite state supraveghează competitivitatea lor și au făcut eforturi importante în momentul în care au aderat la zona euro. Uh, au instaurat anumite instrumente tocmai pentru a preveni uh, situații de uh, asimetrie. Finlanda a făcut acest lucru, însă alte state membre n-au făcut nimic în acest sens. Au intrat în zona euro și cu asta basta și că ulterior băncile centrale, ministrii de finanțe urmau să se ocupe Europei de astfel de probleme și că nu făcea parte dintr-o politică economică centrală. Deci competitivitatea nu era un element central. Dar această muncă trebuie făcută acum și nu putem spune că instrumentul este același pentru că depindea de modul în care s-au operat negocierile, dacă e vorba de un stat centralizat, descentralizat uh, într-un stat centralizat e mai ușor să iei anumite decizii. Deci vedeți că situația e diferită de la un stat la altul, dar toată lumea trebuie să aibă în vedere acest element. Și asta dincolo de faptul că ar trebui să existe și o supraveghere colectivă. Apoi, în ceea ce privește impozitele, cred că e o întrebare pentru Lucas, în ceea ce privește guvernul bancherilor central și o lipsă de pilot în avion. Da, sunt de acord. Nu cred că ar fi de dorit să avem o astfel de situație, chiar și din punctul de vedere al bancherilor centrali. N-ar trebui să avem o situație în care singura instanță care poate fi eficientă este uh, Banca Centrală și astfel ea să fie supraîncărcată cu uh, competențe din ce în ce mai largi, ceea ce în final va duce la o problemă clară. Va exista un dezacord între mandatul pe care îl are și competențele pe care trebuie să le exercite. Rules este adevărat că avem reguli care nu au fost în mod corect aplicate și cu siguranță nu în mod corect implementate. Um, pactul de stabilitate și de creștere a devenit pe parcurs unul flexibil, asta e o formulare diplomatică și am văzut că uh, lucrurile s-au înrătățit chiar înainte de apariția crizei în Grecia. De asemenea, este adevărat că nu avem uh, uh, reguli în alte domenii, spre exemplu regulamente financiare, dar dacă îmi permiteți, eu nu sunt un uh, politician în Parlamentul European. Uh, e bine, eu aș spune că într-o perioadă de criză, cel mai periculos este starea aceea de confuzie și de negare în care se află clasa politică europeană, uh, în momentul în care este în centrul crizei. Și asta nu are nimic de a face cu existența sau lipsa unor uh, reguli ce trebuie respectate și aplicate. Uh, Sunt de acord în ceea ce privește întrebarea domnului Caras. E o problemă a procesului, dar e și o problemă a indicatorilor pe care îi analizăm. În prezentarea mea am încercat să subliniez de ce nu a funcționat punerea în aplicare a măsurilor. Cred că nu am nu vom reuși să trecem de această problemă decât dacă se face un transfer de competențe mai clar la nivel politic. Așadar, ce putem face în această situație? Trebuie să creștem presiunile publicului asupra guvernelor. Cazul Greciei ne ajută foarte mult. Alte cazuri care sunt la orizont, ca și Spania, Portugalia, probabil de asemenea vor atrage atenția asupra problemelor. Și dezbaterea din Germania se schimbă cu privire la modelul nostru de creștere. Există noi accente în dezbaterea internă, nu doar cei din exterior, ci și cei din interior încep să spună. Există o dezbatere parlamentară cu privire la modelul nostru de creștere. Deci cred că lucrurile se schimbă încet și cred că întotdeauna vom fi nemulțumiți, dar realist privind lucrurile, numai așa putem să, numai pe drumul acesta putem să mergem, dacă nu vorbim despre un guvern economic în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnilor și doamnă, pentru că ați venit. Trecem acum la partea a doua a reuniunii noastre. Avem trei uh, experți uh, de mare uh, renume. Uh, în partea mea stângă, Pedro Perez a lucrat mulți ani în administrație, în guvern și acum este președinte al um, uh, grupului itinere. Apoi, Anne Petifor, care este cunoscută pentru faptul că în anul 2000 a inițiat uh, proiectul uh, Jubileu 2000 pentru a atrage atenția asupra țărilor sărace și pentru a le um, uh, scăpa de o uh, datorie totală de 100 de miliarde de euro. Și, nu în ultimul rând, pe colegul nostru, uh, prietenul nostru italian, Luca Paolazzi, care este director la Cofindustria, este Asociația Industrială Italiană și absolvent de economie la Bocconi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi alături de noi. Nu vreau să mai pierdem timp și vreau să vă rog să începeți, domnule Perez. You speak in, in Spanish or whatever you prefer. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. S-a întrerupt microfonul oratorului. Ah, excuse me. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și înainte de toate aș dori să vă mulțumesc pentru această posibilitate de a participa în, eh, la lucrările comisiei dumneavoastră care analizează teme deosebit de importante. Am deci posibilitatea să mă exprim pe marginea situației din Uniunea Europeană și a statelor membre. Mai întâi, dacă îmi permiteți, aș dori să pun accentul pe faptul că, plecând de la dezbaterile pe care le-am ascultat, în, pe care le-am ascultat în fiecare zi, săptămâna trecută, chiar și astăzi, în mass media, în ultimele luni, ei bine, se pare că această criză a avut loc și s-a agravat ca o consecință a unei proaste administrări fiscale și că a devenit un fel de element de referință faptul că trebuie să ne amintim că originea acestei crize de fapt se află în inadecvarea care există față de reglementările financiare reglementări insuficiente și, pe de o parte, și o politică monetară care nu a fost întotdeauna corectă, pe de altă parte. Am adus pentru a face această Uh, prezentare am uh, utilizat un paragraf dintr-un document recent al Fondului Monetar și Internațional care face un rezumat foarte clar despre modul în care a apărut criza și cum a apărut această inadecvare între uh, cele două elemente. Dar politica monetară dezvoltată de către banca noastră centrală ar fi putut să fie mai țintită către obiective, obiectivele fixate prin tratat. Și în acest sens ar trebui, vreau să atrag atenția asupra faptului că trebuie să vedem politica bugetară într-un mod mai extins, nu ca o sinteză simplă între ratele de dobândă și uh, inflația ci trebuie să ținem seama de toate variabilele, plecând de la aceste relații cauză și efect între fluxurile monetare, piețe, și așa mai departe, tocmai pentru a ajunge la o concluzie pe care vreau să vă prezint, și anume că în momentul de față, Banca Centrală, care a introdus um, anumite mecanisme pentru a face față dificultăților cu care se confruntă Uniunea Europeană din punct de vedere al finanțării uh, întreprinderilor, familiilor și așa mai departe, am în vedere că uh, sunt probleme de credite pe piață, faptul că nu mai există credite suficiente pentru întreprinderi, pentru uh, unitățile productive, producătoare, e bine, constatăm că E nevoie de mecanisme precum uh, acordarea unor credite pe termen scurt, tocmai pentru a uh, sub, suplimenta această posibilitate de lipsă de credite care există deocamdată pe piață. Și chiar dacă Uniunea Europeană are rate de creștere negative, Banca Centrală a început deja să retragă aceste mecanisme pe care le instaurase. Deci ele erau mecanisme temporare, uh, dar cred că ar fi fost mai bine să fi așteptat o, adă, o, o, o oarecare întoarcere la o situație normală înainte de a lua hotărârea de a suspenda aceste mecanisme. Pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. dacă nu avem o politică monetară adecvată, atunci politica fiscală poate să permită introducerea unor stimulente în cazul în care există o lipsă de lichidități uh, disponibilă pentru economie, tocmai pentru a compensa uh, ceea ce se întâmplă. Dar politica fiscală nu poate să înlocuiască în mod permanent absența unei veritabile politici monetare care să fie corecte. Altfel spus, dacă prin această ajustare bancară, prin politica monetară a băncii centrale, și când mă refer la acest lucru mă refer la o responsabilitate pe care o are de a, a instaura condițiile necesare, adecvate pentru ca sistemul bancar să poată funcționa, să poată să aibă lichiditățile necesare, să le dirigeze către întreprinderi, către familii. Ei bine, dacă acest lucru nu se întâmplă prin politici monetare, o putem face prin politici fiscale. Și iată că vedem că ajungem la anumite limite, limite care suscită frământări și neliniști pe care le-am resimțit deja în dezbatele din astăzi dimineață. În consecință, aș dori să vă spun că nu putem pierde din vedere faptul că restaurarea unei finanțări adecvate față de economie este de maximă importanță. Și în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, ei bine, nu putem să putem să ajustăm uh, politica fiscală și nu putem să sperăm că va exista o relansare a activității economice. Cu acestea fiind spuse, aș vrea să mă refer acum la aspecte strâns legate de chestiunea fiscală. Ca o consecință a acestei experiențe, cu siguranță că am tras învățăminte și că am înțeles lucrurile în așa fel încât pe viitor să fim mai atenți în momentul în care există crearea unui spațiu fiscal au o capacitate fiscală, atât în ceea ce privește îndatorarea și deficitele, care să permită statelor membre și guvernelor să poată să aibă o marjă de manevră. De aceea, iată că a venit momentul să vorbim despre viitor. Astăzi, preocuparea principală este să se reducă deficitul public, în așa fel încât să se poată scădea impactul uh, pe care uh, acest deficit îl va avea pe viitor asupra economiei și producției. Și această reducere este una deosebit de importantă, dar în același timp trebuie să uh, păstrăm investițiile în educație, în infrastructuri, în învățământ, în diferite sectoare uh, care ne vor permite ca Uniunea Europeană să iasă din această criză nu mai slăbită, ci mai întărită. Iar în cadrul Uniunii Europene, criza și acest lucru a fost deja menționat pe larg astăzi dimineață. Deci, spuneam, criza a demonstrat că, din punct de vedere instituțional, Uniunea Europeană nu era bine pregătită. E adevărat că în tratatul uh, Uniunii Economice și Monetare s-au introdus elemente, regulamente, în așa fel încât să se poată dezvolta ulterior prin Uniunea Monetară. Dar, așa cum s-a spus astăzi dimineața, acest lucru însă nu s-a întâmplat așa cum s-a prevăzut inițial. Și din acest punct de vedere este de asemenea foarte important să subliniem uh, faptul că aici e vorba de un moment, moment critic. Trebuie să putem să evaluăm uh, impactul unei politici monetare, unei politici fiscale sau a unei acțiuni la nivel de Uniunea Europeană. Și în acest domeniu trebuie să recunoaștem că nici Banca Centrală, nici guvernele europene, nici Comisia Europeană nu au dat dovadă de promptitudine în momentul în care uh, trebuiau să acționeze, în momentul în care ar fi fost momentul cel mai bun pentru a acționa. Și cred că asta trebuie să ne servească drept lecție, drept învățământ pe care să uh, nu-l pierdem de vedere în acțiunile noastre viitoare. Și aș încheia insistând, așa cum au făcut-o și ceilalți uh, oratori, asupra faptului că ieșirea din această situație de criză cere din partea noastră o aprofundare a tuturor elementelor care ar putea duce la mai multă Uniune Europeană. O Uniune Europeană mai puternică printr-o reglementare financiară armonizată E un domeniu în care se, au început să se facă eforturi, dar dați-mi voie să vă spun că, din păcate, acestea sunt mult prea lente. Se va uh, împlini curând cea de-a treia aniversare de, a, a crizei și iată că noi încă mai suntem în momentul în care discutăm aspecte bazice, de bază ale regulamentului uh, fiscal și financiar și bugetar. E nevoie de o mai bună interpretare și spun mai bună interpretare, nu o modificare a obiectivelor băncii centrale. Vă amintesc că obiectivele băncii centrale, așa cum sunt definite în tratate, este să uh, își concentreze activitatea pentru uh, stabilitate și odată ce stabilitatea este realizată, trebuie să se concentreze pe obiectivele Uniunii Europene. Iar în momentul de față este evident că avem o stabilitate a prețurilor și de asemenea este evident că stabilitatea prețurilor nu se află în pericol pe termen scurt și mijlociu. Dar vedem că Banca Centrală, și mă întorc la ceea ce spuneam înainte, se ocupă doar de retragerea acestor mecanisme uh, temporare chiar înainte de momentul în care creditele sunt disponibile în Uniunea Europeană. De aceea, eu aș prefera ca Banca Centrală să se ocupe de aceste obiective de creștere care să poată să ducă la crearea de locuri de muncă. Și, în final, aș dori să abordez niște subiecte dificile. Cum putem să vorbim de coordonarea politicilor fiscale dacă la nivelul Uniunii Europene bugetul este atât de mic și capacitatea de acțiune bugetară este atât de ineficientă și ridicolă, dați-mi voie să folosesc aceste cuvinte. Este evident că trebuie întărit bugetul Uniunii Europene, însă pentru asta e nevoie de noi impozite. Se vorbește în momentul de față despre impozitele fluxurilor financiare, tranzacțiilor financiare. E bine, acest impozit trebuie să fie unul global, dincolo de Uh, situația anumitor state membre din Uniunea Europeană. Dacă vrem să fie eficient, atunci e nevoie de introducerea acestui impozit uh, peste tot, în Statele Unite, în uh, Orientul Mijlociu și așa mai departe. E nevoie de un impozit care trebuie să fie aplicat în mod clar la nivelul Uniunii Europene în așa fel încât beneficiile de pe urma acestui impozit să poată fi utilizate în alte programe. Pentru că în momente de criză, așa cum le traversăm noi acum, e bine, Uniunea Europeană are nevoie de instrumente de reacție rapidă pentru a putea compensa o încetinire a activității economice din statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Petifor. Aveți cuvântul acum. Da, mulțumesc. Aș vrea să spun că eu sunt aici în calitate de coautoare a cărții uh, The Green New Deal și în calitate de coparticipant la Fundația pentru noi a, Noile Economii. Eu cred că este mult prea târziu ca să spunem că nu trebuie să ne întoarcem la business as usual, pentru că băncile deja au făcut acest lucru. Și băncile chiar v-ar spune că sunt într-o situație în care se află o situație mai bună decât înainte pentru că o procent atât de mare din banii publici au fost um, uh, folosiți pentru a uh, ajuta băncile să nu dea faliment. Vedem că piața acțiunilor este uh, în plină uh, înflorire, iar băncile, uh, sectorul băncilor s-a consolidat. Deci uh, putem să spunem că afacerile merg mult mai bine decât înainte. Haideți să nu ne facem iluzii. Aș vrea să încep astăzi prin a vă spune Deci, cum spuneam, aș vrea să vorbesc astăzi despre acele idei preconcepute uh, și să vă explic de ce sunt împotriva acestor dogme, acestor idei preconcepute. În primul rând, cea care spune că piețele furnizează uh, stat, statelor banii pe care, de care aceștia au nevoie pentru a-și finanța uh, uh datoria. În țara mea exista deja în 1964 acest uh, mecanism deschis pentru a crea bani. Dar deja uh, am văzut cât de ușor bani, uh, băncile creează bani. De fapt, nu există nicio limită la crearea de bani de către bănci. În iunie 2009, Banca Centrală Europeană a creat 442 de miliarde de euro pentru piețe și 1121 de bănci au participat la acest lucru. În Regatul Unit, prin uh, uh, instrumentele de piață, uh, Banca Centrală a finanțat datoria publică. Așa cum spunea și John Keynes și a încercat să explice economiștilor în anii 30, trebuie să înțelegem foarte bine ce se întâmplă. Cum spuneam, Banca Angliei a creat pur și simplu uh, din nimic 200 de miliarde de lire sterline și acești bani au fost făcuți disponibili. Banca Angliei a cumpărat um, Um, aur sau asemenea um, uh, valori și alte active. Și, cum spuneam, acest lucru a permis finanțarea deficitului um, uh, Regatului Unit, care era de 170 și ceva de miliarde de uh, lire sterline. Trebuie să înțelegeți foarte bine faptul că banii creați de bănci nu sunt un bun, nu sunt o marfă, nu există niciun fel de limită, cum spuneam, pentru ca ei să fie disponibili. Nu este ceva vizibil, tangibil și mulți economiști moderni nu înțeleg acest lucru, cum spuneam. Legile cererii și ofertei nu se aplică acestui bun. Nu există limită, nu este ca petrolul sau aurul sau, să spun, florile, lalelele. Și foarte recent, domnul Bernanke a fost uh, întrebat la uh, televizor într-un interviu, a fost unul dintre primele sale interviuri după ce a devenit președinte al Rezervei Federale. Și un ziarist l-a întrebat unde a găsit cei 160 de miliarde de euro pentru a, uh, a da bani băncilor. De fapt, nu era vorba despre o bancă, ci despre o companie de asigurări, faimoasa AIG. Dar când i s-a pus această întrebare, unde ai găsit aceste 160 de miliarde de euro, el a spus pur și simplu am folosit calculatorul pentru a ajusta mărimea contului pe care ei l-au la Rezerva Federală. Mulțumită lui uh, Dumnezeu, acest lucru există pentru că dacă nu s-ar fi putut face așa ceva, nu s-ar fi putut face aceste mecanisme, nu s-ar fi putut acționa aceste mecanisme de salvare, am fi fost într-o criză și mai gravă. O alt lucru central în dogma bine răspândită este că trebuie să ai economii într-o bancă înainte de a putea acorda credite. Grecia ar trebui astfel să acumuleze suficient de multe economii înainte de a putea acorda credite pentru a stimula creșterea economică, ca să nu mai vorbim de um, uh, plata datoriei externe enorme pe care a acumulat atât Grecia cât și în general în zona euro. Dacă urmezi această logică că întâi trebuie să ai economii înainte de a putea oferi credite și venituri, înseamnă că practic niciodată n-ai să poți să generezi aceste venituri. Și apoi ajungi la ideea că activitatea economică este constrânsă, condiționată de existența acestor bani um, în rezervă, acestor bani econom- economisiți. Dar noi nu trebuie să acceptăm ca, banii, ca băncile să ne dea acești bani noi ne putem permite să creăm acești bani datorită baghetei magice a creditului. Ceea ce vreau eu să vă spun astăzi este că această problemă de care ne lovim, și anume descreșterea uh, activității economice peste tot în Europa, aceste milioane de cetățeni care sunt în șomaj, mii de companii, de um, um uzine care închid în fiecare zi, deci totul poate să fie uh, rezolvat dacă se creează credite. Un lucru care trebuie bine gestionat, trebuie să se țină cont de volumul activității economice. Deja am avut două decenii în care uh, um, uh volumul excesiv de credit a dus la inflație o inflație a activelor uh, care s-a transformat prin crearea de bule care până la urmă au explodat. Deci trebuie să fim atenți atunci când creăm credit, să nu ajungem iarăși la această um, explozie a inflației. Dar atunci când ai o lipsă de activitate economică, trebuie să pompezi bani, să injectezi bani în economie prin credite pentru a redemara activitatea aproape o treime din uh, PIB-ul zonei euro a fost uh, injectat în bănci, însă acești bani nu s-au reîntors pe um, uh, um, piața um, internă, astfel încât să se redemareze activitatea economică. Numai asta s-ar putea crea venituri, astfel încât să poți să acoperi deficitul public și datoria publică. Apoi, se mai spune că uh, pentru a plăti datoria ai nevoie fie să crești impozitele, fie uh, să scazi cheltuielile interne. Și ea spune că există și o a treia cale, una aplicată de Marea Britanie, și anume prin a uh, genera venituri. Și eu cred că numai astfel poți să plătești datoria. Dacă uh, continuăm cu această politică de vărsare de sânge economic, și vom face în așa fel încât operatorii economici să nu mai fie capabili să apase la activitatea economică, nu vom face decât să reducem veniturile. Apoi se spune că reducerea cheltuielilor publice trebuie să fie o altă metodă de a plăti datoria. Însă, banii Uh, pe care uh, îi recuperăm de la reducerea cheltuielilor publice nu sunt bine folosiți, nu sunt reinvestiți. Nu trebuie să uităm că atunci când statul uh, um, cheltuiește bani, el acest lucru duce la crearea de um, avantaje, pentru că astfel se creează locuri de muncă, se pot recolta impozite și se creează noi conturi de economii și în plus se fac economii în ce privește sistemul de protecție socială. Există acest concept al multiplicatorului, nu auziți foarte des vorbindu-se despre el. Ce se întâmplă în Grecia? Cetățenii uh, își plătesc impozite pe salar, apoi se duc și fac cumpărături, deci plătesc TVA-ul, la rândul său retailerul plătește și el taxe și TVA-ul și astfel se învârtește economia. Pentru mine, marea grijă pe care o am și marea anxietate pe care o resimt peste tot în Europa și mai ales în Germania este faptul că această spirală a deflației va ajunge la uh, niște limite atât de uh, scăzute, așa cum s-a întâmplat și în Japonia. Și în ciuda politicii aplicate în uh, Japonia, care era similară cu cea a Germaniei, nu s-a putut împiedica fenomenul deflației. Eu cred că dacă vom continua această politică de uh, reducere a cheltuielilor publice, vom ajunge și noi la uh, exemplul Japoniei. Puteți vedea pe acest grafic cum a evoluat datoria publică în Regatul Unit în procente din PIB. Și puteți să vedeți că, că în 1933 această datorie a ajuns la un nivel foarte înalt. Și atunci s-au implementat noi politici monetare de către trezorerie și de către Banca Națională și datoria a scăzut până când a început uh, al doilea război mondial și apoi a fost nevoie de noi resurse, de noi Uh, fonduri, s-au făcut împrumuturi mai mari decât oricând înainte și Vedeți că în 1946 am avut o datorie de 200, uh, uh, mai mult de 200% din PIB. A fost enorm. Și ce s-a întâmplat apoi? Guvernul britanic a început să cheltuiască, a construit uh, locuințe, a reformat educația, a reformat sistemul îngrijirilor de sănătate și așa mai departe. Și iată ce s-a întâmplat. A scăzut foarte mult datoria uh, publică, încetul cu încetul, dar a scăzut în mod uh, regulat și pe termen lung. Iată o lecție pe care trebuie să o învățăm și sper că membrii acestui, acestei comisii vor învăța această lecție și o vor reține atunci când își vor scrie raportul. Thank you very much. much uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Tuturor membrilor Parlamentului le mulțumesc pentru că m-au invitat să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră. Vreau să mulțumesc de asemenea, de asemenea pentru dezbaterea foarte pasionată de până acum. Uh, mi s-a cerut să vorbesc despre politica bugetară ca instrument pentru redresarea economică și alegerile strategice. Aș dori în primul rând să ne reamintim că ne aflăm într-o situație fără precedent. Criza aceasta este cea mai profundă criză pe care, prin care am trecut de la uh, marea criză din anii 30 și la momentul respectiv nu știam cum să gestionăm uh, o criză economică majoră. Acum încercăm să experimentăm, să utilizăm noi instrumente. Ne aflăm așadar într-o situație în care vrem să refacem economia și de asemenea încercăm să gestionăm strategia de, de exit, de ieșire. Și eu vreau să spun că pe lângă această strategie de ieșire avem nevoie de o strategie de intrare pe o uh, tendință de creștere mai puternică. În primul rând, dați-mi voie să vă reamintesc că finanțele publice europene um, evidențiază o tendință explozivă pe viitor și deficitele foarte puternice în datorările guvernelor sunt uh, pericole în ceea ce privește creșterea. Aici vedeți graficul uh, înspăimântător al uh, datoriilor publice în Uniunea Europeană, în zona uh, euro și în întreaga Uniune Europeană. Aceasta nu este o uh, este doar o previziune tehnică, o ne luând în considerare măsurile pe care țările le vor lua pentru a uh, aborda și rezolva problemele pe care le-au, mai ales uh, populația care îmbătrânește. După cum am spus înainte, deficitele și datoriile guvernamentale afectează negativ creșterea. Femeiul arată că o creștere de 10% în rata datoriei trece la o scădere a Uh, PIB-ului anual, a creșterii PIB-ului anual cu 0,2% și datorită faptului că ratele dobânzilor sunt mai mari. Estimarea unei, unei creșteri potențiale a fost redusă de către Comisia Europeană de la 2% pe an la 1, 1% pe an, datorită crizei. În al doilea rând, Patilio Parson și Ricci ne spun că există un uh, efect semnificativ negativ uh, al uh, creșterii îndatorărilor la niveluri foarte înalte. Există o corelare negativă între rata îndatorării și creștere. În, în ultimii 15 ani s-a văzut acest lucru în mai multe țări. Uniunea Europeană poate să iasă din criză numai dacă are niște rate de creștere foarte bune. Înainte de criză, uh, creșterea internă în Uniunea Europeană a avut o rată de creștere foarte mică față de restul lumii și față de Statele Unite, Unitele Americii. Chiar dacă Uniunea Europeană este cea mai mare piață din lume ca populație, este mai mare decât uh, piața Statelor Unite. Vedeți acolo um, cifrele totale în procente și de asemenea uh, ca PIB este mai mare decât uh, piața Statelor Unite. Așadar, cum să creștem ratele de creștere în același timp corectând, uh, remediind datoriile publice? Trebuie să ne concentrăm asupra uh, compoziției datorilor publice și de asemenea asupra nivelului impozitelor populația îmbătrânește și acest lucru va crește uh, datoriile publice până la 5% din PIB pe an în zona euro datorită uh, cheltuielilor mai mari cu pensiile, datorită cheltuielilor de sănătate și, de asemenea, a îngrijirilor pe termen lung. Cum să facem față creșterii cheltuielilor publice? Putem să creștem impozitele, dar știm că nu putem să impunem uh, niște impozite prea mari, pentru că acestea au efecte negative asupra ofertei. Putem de asemenea să reducem cheltuielile, dar trebuie să luăm în considerare faptul că unele cheltuieli au efecte foarte puternice asupra creșterii, uh, inclusiv uh, mai ales cele în cercetare și dezvoltare, infrastructură și educație. Câteva recomandări în ceea ce privește strategiile de, de exit, de ieșire. Sigur că trebuie să um, consolidăm regulile fiscale la nivel european și național, trebuie să creștem eficiența administrației publice, trebuie să creștem eficiența uh, și de asemenea să introducem niște elemente în buget care să se focalizeze pe uh, niște rezultate concrete. Trebuie să reducem uh, povara administrativă, să dezvoltăm uh, uh, niște uh, mecanisme de evaluare a utilizării resurselor umane. Trebuie să introducem uh, niște măsuri de reducere a costurilor credibile, și anume să se facă o revizuire a cheltuielilor, să se Trebuie să creștem parteneriatul public-privat, să reformăm sistemele de pensii pentru a îmbunătăți eficiența și să îmbunătățim eficiența sectorului uh, medical. Și cum să reușim să uh, ajungem la o strategie de intrare într-o tendință mai într-o tendință de creștere. În primul rând, trebuie să avem uh, să asigurăm o rentabilitate în ceea ce privește investițiile în educație și formare, uh, mai mari investiții în cercetare și dezvoltare. Eu cred că, în ceea ce privește educația, este necesară crearea unei legături între uh, universități și companii. Uh, oamenii trebuie să fie pregătiți pentru realitatea de pe piață. Uh, acest lucru va duce la scăderea costurilor uh, disproporționate din educație. Trebuie modernizate mecanismele uh, de intrare pe piață, astfel încât uh, și de mobilitate pe piață, astfel încât oamenii să își găsească locuri de muncă acolo unde uh, sunt cel mai bine pregătiți. Și aceste principii ar trebui să meargă mână-mână cu o reformă uh, a uh, salariilor și care să faciliteze întoarcerea la locurile de muncă a oamenilor care au rămas uh, șomeri. Aceste măsuri ar uh, oferi uh, ar avea efecte pozitive și asupra sistemelor de asigurare socială. Trebuie ca uh, toți oamenii să fie integrați în procesele de formare, trebuie să existe uh, orare de lucru mai flexibile. Trebuie să promovăm uh, un sistem de formare și de educare mai performant și mai bine orientat către realitatea pieței. De asemenea, uh, formarea este foarte importantă, um, competențele trebuie să fie îmbunătățite continuu. În al doilea rând, este nevoie de mai multe resurse și de eforturi mai importante pentru cercetare și dezvoltare și inovare. 3% din PIB se cheltuie pe cercetare și dezvoltare. S-ar putea crește acesta cu 2,6 până la 4,4%, crescând astfel eficiența um, politicilor publice pentru a maximiza uh, impactul fiecărui euro cheltuit. Acestea se pot realiza printr-o mai bună coordonare între programele europene și cele naționale de cercetare și dezvoltare. Trebuie să prioritizăm investiția în infrastructură. În următorii 10-15 ani, Uniunea Europeană va uh, avea nevoie de investiții în infrastructură. E vorba de trilioane de euro. Um, datorită dezvoltării uh, sistemelor de telecomunicații, uh, înnoirea și uh, extinderea infrastructurilor de energie, de asemenea utilităților, apă, deșeuri, construcția de noi autostrăzi, adaptarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice. Și, nu în ultimul rând, niște reforme fiscale care să sporească creșterea. Trebuie create niște stimulente pentru ca um, toate companiile să se, in, să se implice în uh, sistemul uh, de impozite. Um, e nevoie de investiții uh, care vor veni din uh, aceste impozite și care vor duce la îmbunătățiri pentru piața internă, mai ales în ceea ce privește uh, IMM-urile. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Mai avem astăzi alături de noi pe domnul profesor Mark Hallerberg, care a uh, elaborat un document informativ pentru ședința noastră și cred că putem să-i acordăm câteva minute. Pentru că una dintre tezele doamnei în Petifor uh, sunt, e contrazisă în uh, poziția domnului Hallerberg și de aceea aș dori să-l rog să încerce în trei minute să-și uh, rezume poziția. Mulțumesc. Trei minute e tare puțin. Am să trec la engleză acum. nu am vreme să trec prin toate detaliile documentului meu, dar am două argumente pe care aș dori să le rețineți. În primul rând, cred că aveți o alegere. Uh, am spus că Europa se află la răscruce și cred că e cam dramatică această formulare, dar cred că în ceea ce privește proiectarea fiscală, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în alte federații, Uniunea Europeană nu este tocmai o federație, dar uh, există niște lecții care pot fi învățate. O opțiune este să o iei pe un drum în care se uh, pune mai mare accent pe disciplina uh, piețelor. Știu că piețele nu au o reputație foarte bună și eu consider că trebuie să trăim în continuare cu piețele. Ele sunt parte din viața noastră, de acolo vin banii, uh, Întrebarea este cum pot fi folosite într-o manieră eficace. Trebuie să înțelegem că piețele nu sunt atât de utile pentru că au și imperfecțiuni și ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a crește disciplina financiară. Un model ar fi uh, piața din Statele Unite de bonduri municipale, de obligațiuni municipale, care funcționează relativ bine în ceea ce privește disciplina financiară. Uh, uh, obligațiunile uh, corespund pozițiilor fiscale ale guvernelor municipale. Întrebarea este ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a crește disciplina financiară pe piețe. Dacă ne uităm la pactul de stabilitate, cred că provocarea principală este să um, proiectăm un mecanism preventiv pentru ca să existe mai multe informații și pentru piețe și pentru populație care să complementeze acțiunile piețelor și semnalele pe care ele le pot transmite publicului. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat până acum, foarte puține persoane reușesc să înțeleagă semnalele care vin de la Comisia Europeană și de la Consiliu în ceea ce privește evaluările piețelor. Activitatea noastră a fost să comparăm recomandările Comisiei și Consiliului și um, am văzut că de multe ori Consiliul a diluat recomandările Comisiei Uh, cele incluse în rapoarte. O altă alternativă este să slăbim disciplina financiară pe, pe piețe, astfel încât să nu existe o legătură clară între uh, prețurile pe piață și poziția fiscală a guvernelor. Așadar, alternativa este să mergem către un federalism fiscal, un fel de integrare politică. Întrebarea este cum s-ar face acest lucru. Haideți să ne uităm la Brazilia. Dacă vrem să ne uităm, să căutăm un model. Brazilia a avut un sistem dezastros până în anul 2000 și au uh, adoptat o serie de mături, incluzând negocieri cu uh, guvernul uh, central. Uh, statele au negociat uh, plafoanele de cheltuieli, acestea sunt publicate uh, lunar. Există niște consilii independente fiscale care monitorizează ce face uh, guvernul statului, ceea ce s-ar putea face și la nivel european. Dacă statele nu uh, respectă cerințele respective, se poate întâmpla două lucruri. Fie că nu mai primesc bani de la guvernul central și acest lucru s-a întâmplat deja și al doilea, uh, a doua variantă radicală pentru Europa ar fi că unii politicieni să, să fie trimiși în închisoare pentru că nu au respectat plafoanele convenite. Este o măsură radicală, dar s-a întâmplat în unele cazuri uh, de primar din Brazilia cred că este o măsură extremă, dar ideea este că există un sistem în care um, nu există uh, această clauză de um, imposibilitate de a utiliza pachetele de salvare și această, docu acest document pe care l-am elaborat schițează aceste posibilități. Mulțumesc, trecem acum la întrebări și l-am pe domnul Alvarez, doamna Alvarez, primul vorbitor. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor oratorilor care au intervenit, pentru că în astăzi dimineață am reușit să analizăm diferitele soluții pentru a ieși din criza cu care ne confruntăm și pentru a evita ca pe viitor să se mai întâmple astfel. Unii au spus că singura uh, posibilitate care ar fi uh, posibilă ar fi să se instaureze noi norme, dar cu toții am văzut că în anumite țări, precum Spania, și putem spune asta și de alte țări, e bine, normele au fost respectate și n-a fost suficient. Acum ideea este că avem nevoie de o Europa aprofundată, mai multă Europa. Și aș dori să întreb, uh, pe domnul Perez. După părerea dumneavoastră, oare ar fi bine să avem un fond european pentru stabilitate financiară uh, care să funcționeze după modelul Fondului Monetar Internațional? Care ar fi avantajele și dezavantajele unui astfel de fond? Care ar trebui să fie instituția de care ar trebui să depindă un astfel de fond? Și care este părerea dumneavoastră despre un fond de garantare a depozitelor pe care l-ar putea institui Uniunea Europeană? Mulțumesc! Uh, Atunci când am început audierile în comisia noastră, la început discuteam numai despre mecanisme financiare, control financiar. Am ajuns acum la o etapă când criza financiară s-a transformat într-o... Um, se vede treaba că este o criză socială, și nu acest grup de experți este cel care trebuie să emită această judecată, să, să ne spună în ce măsură instrumentele europene pot fi folosite, dar rămâne o întrebare deschisă. Unii dintre ceilalți experți care au fost invitați la comisia noastră au vorbit despre uh, politicile populiste. care uh, ar lua având și ar fi o consecință a acestei crize. Personal, uh, am și eu această temere. Și acum când vorbim despre criza din Grecia și după ce am ascultat declarațiile ferme și destul de optimiste ale primului ministru, am senzația că ele nu corespund uh, realității din ce vedem noi uh, în, în mass media. Vedem că uh, cetățenii nu sunt chiar atât de entuziaști, mai degrabă ezită să accepte aceste măsuri. Și atunci vreau să o întreb pe doamna Petifor următorul lucru. Ea a vorbit despre modelul japonez. Eu am fost recent în Japonia și am avut ocazia să vorbesc cu fostul ministru de finanțe de acolo și dumnealui m-a întrebat cum se face că nu ați analizat ce s-a întâmplat în Japonia, nu ați învățat nimic din ce am pățit noi. Oare de ce nu s-a studiat cazul Japoniei? Mulțumesc. Eh, <clears throat> eh, Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea referitoare la un fond monetar european, unei idei au fost exprimate astăzi dimineață ca un uh, fost director executiv al Fondului Monetar. Uh, aș dori să eh, subliniez două elemente care mie mi se par absolut clare pentru ca Uniunea Europeană, Eurogrupul, să creeze un astfel de mecanism de asistență sub forma unui fond comun Probabil că o greșeală inițială a fost să se numească Fond Monetar European, asemănător cu Fond Monetar Internațional. Dar aș dori să vă amintesc faptul că Fondul Monetar Internațional, în cazul în care o țară membră are o dificultate, e bine, va stabili un program și va finanța acest program uh, prin uh, resurse proprii, prin resursele Uniunii Europene. Dar gestiunea acestui program va fi împărtășită cu celelalte state membre care fac parte din Uniunea Europeană. În ce privește a doua întrebare, un program de asistență cu anumite condiții, cum anume acesta ar putea fi monitorizat, cum anume se va monitoriza situația din țara respectivă care se află în dificultate pentru a evita ca la un moment dat, într-o anumită etapă a unui astfel de proces, țara respectivă, ca o urmare a nerespectării anumitor prevederi, să poată să, nu, să, să se afle într-o situație în care nu mai poate beneficia de un astfel de program de asistență un, o țară din zona euro, care ar face parte dintr-un astfel de fond monetar european și care ar beneficia de un astfel de program de asistență, e bine, asta ar implica anumite consecințe pentru această țară. În cazul în care nu ar respecta anumite prevederi, vor exista consecințe și pentru celelalte țări din zona euro. Și Decizia aceasta ar putea fi luată la nivelul statelor membre care fac parte din uh, grupul care dirigează acest fond. Iar eu îmi pun întrebarea, cine va lua aceste decizii? Cum anume se poate îmbunătăți mai bine uh, un astfel program de gestiune, colaborarea cu celelalte țări? Mie mi se pare indispensabil ca în această zonă euro să se facă printr-un mecanism de asistență financiară care să fie gestionat de către țările care fac parte din zona euro, de către Eurogrup. Apoi, mecanismele de finanțare. Aici discutăm de asistență sau alte forme. Dar haideți să vedem un caz imaginar în care o țară ar face apel la uh, femei. Cum se întâmplă lucrurile? Știți că finanțarea se face prin rezervele pe care statele le depun la acest fond. Băncile centrale depun anumite rezerve în acest fond sau în anumite bănci internaționale. Și fondul, bineînțeles, uh, primește anumite aceste fonduri cu o, o dobândă. E un mecanism care a fost uh, instaurat în uh, convenția, în, momentul, în convenția referitoare la Fondul Monetar Internațional. Mecanismul cel mai simplu, cel mai rapid și cel mai eficient. Acesta este și cred că în cazul zonei euro ar trebui să găsim o metodă asemănătoare nu pot să-mi imaginez un mecanism care să depindă de situații de conjunctură pe anumite piețe pentru a primi un, un oarecare rol uh, în arhitectura Uniunii Europene pentru a finanța un program, să zicem, de urgență, de intervenție rapidă. în așa fel încât să poată susține țara care are dificultăți. Aș dori să vă amintesc că în cazul Fondului Monetar Internațional, cel mai bine este ca asistența financiară să fie acordată dar cel mai, cazul ideal este ca această asistență să fie pusă la dispoziția țării respective, dar ca țara respectivă să fie, nu fie neapărat obligată să facă apel la, această, la aceste fonduri. Spre exemplu, Spania. Spania nu a trebuit să ceară niciun dolar din Fondul Monetar Internațional pentru că a avut un mecanism care i-a permis să se, permis să se descurce. Fondul de garantare a, de, a, a depozitelor Cred că în Spania, deocamdată, există o experiență mm, tristă ca urmare a crizei financiare pe care am uh, traversat-o la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Și după părerea mea, fondul acesta de garantare este un fond strict privat, dotat cu uh, fonduri care vin din sistemul bancar și dotat Bineînțeles, se poate întâmpla și cazul când o bancă se află într-o perioadă de criză și nu ar mai putea contribui la un astfel de fond. Dar o astfel de funcție ar fi una dublă și vă explic de ce. Pentru că e un fond de garanție care în același timp este și un mecanism care ne-ar permite să susținem o bancă în situație de criză în așa fel încât aceasta să poată funcționa din nou corect. Și cum putem face ambele lucruri prin resurse uh, care ar putea fi asemănătoare cu un fel de fond de asigurări? De multe ori, analiza ce trebuie făcută este că ar putea să fie mult mai scump și deci poate mai nu, nu suficient de eficient să se acorde resurse pentru a salva banca și uh, în fond banca să folosească aceste fonduri pentru a indemniza pe cei care au depus uh, fonduri în această bancă. Vedeți că e un mecanism care poate permite o restaurare a activității acestor bănci. Mulțumesc. Just in response to Mr. Wagner numai pentru a răspunde um, deputatului care a vorbit despre tendințele populiste. Eu cred că se vorbește foarte mult despre populism și într-un mod uh, așa parental. Dar eu cred că oamenii au dreptul la părerile lor. Și, așa cum a spus Marken Ulf, nu este o problemă de uh, uh, lipsă de disciplină la nivel uh, financiar și al piețelor. Uh, nu din această cauză a avut loc criza financiară. Din fericire, trăim în democrații și eu cred că oamenii politici și cei care uh, concep politicile n-ar trebui să regrete faptul că trăim în democrații. În ce privește Japonia? Eu sper că Uniunea Europeană, atunci când se gândește să stabilească un fond monetar european, nu îl va face după modelul Fondului Monetar Internațional, pentru că această instituție are foarte multe defecte. Și principalul defect este că nu are sau nu exercită puterea de a disciplina acele țări care au excedente bugetare în aceeași măsură în care vor să le disciplineze pe cele care au deficite bugetare. Și în această economie globalizată există dezechilibre imense, ca de, de exemplu între Statele Unite și China și femeiul nu a făcut absolut nimic pentru a corecta aceste dezechilibre. Deci dacă va exista un fond monetar european, el va trebui să fie capabil să se ocupe de Germania și de excedentul bugetar al Germaniei. Nu știu dacă poporul german ar fi pregătit să accepte așa ceva. Dar asta ar fi una din misiunile Fondului Monetar European. Acum, despre Japonia. Da, într-adevăr, am fost orbi. Mm, am văzut că pățania Japoniei este ceva care s-a întâmplat undeva departe și ne privește deloc. Dar, de fapt, ei au trecut prin același lucru. În 1970, Japonia și-a a scăzut ratele dobânzilor uh, um, pentru a răspunde la uh, o criză financiară și apoi, din cauza ratelor dobânzilor foarte uh, mici, s-a creat o bulă enormă a activelor care a explodat în 1989 și de atunci încă Japonia încă nu și-a revenit de pe urma exploziei acestei, acestei bule, acestui balon. Și imaginați-vă cum ar fi arătat lucrurile în zona euro. Și eu sunt îngrijorată din cauza faptului că nu am tras învățăminte mă uit foarte mult la uh, uh, anumiți indici, mai ales cel al inflației și am văzut că cel al Germaniei deja a, a scăzut și în ultima lună și vă rog să nu luați uh, în batjocură amenințarea deflației. Atunci când sectorul privat renunță la pârghile obișnuite și ni se spune că sectorul public ar trebui să facă acest lucru, eu cred că astfel se va agrava deflația. Sunt niște perspective uh, cutremurătoare și sper că n-am să ajung uh, să trăiesc acele vremuri, mai ales în Germania. Președinte, mulțumesc, aș vrea și, aș vrea și eu să pun o întrebare. S-a tot vorbit despre uh, ce lecții ar trebui să învățăm din uh, pățania Japoniei, dar eu mă întreb dacă și ei uh, și-au dat seama ce li s-a întâmplat, pentru că e ca și cum trăiesc încă în niște vremuri pierdute. Ei continuă să injecteze bani în economie. Principalul lor agregat reprezintă 250% din PIB sau ceva de genul ăsta. Dar iată întrebarea mea. S-a vorbit mult în Statele Unite despre nevoia de a avea o rată a inflației cam de 4%, deși ei acolo n-au niște obiective precise, propriu-zise, în ce privește inflația. Și atunci mă întreb dacă în Europa, în loc să avem această țintă de 2%, n-ar fi bine să fim mai flexibili și să acceptăm 3 până la 4%. Deci ce credeți despre această recomandare? Apoi, indiferent de recomandarea care se va face oare, nu vom avea oricum ar fi o inflație mare? Nu văd cum e cu putință ca majoritatea statelor să o scoate la capăt și să evite inflația. Eu cred că America va rezolva o parte a problemei pur și simplu printând mai multe bancnote. Vorbesc despre nevoia unui dolar puternic, dar de facto ei ar vrea mai, mult mai mult să aibă un dolar nu atât de uh, supraevaluat pentru a-și stimula exporturile. Acum, în ce privește strategia Europa 2020, nu știu dacă ați avut ocazia să aruncați o privire peste ea și dacă da, ce credeți despre dânsa? Merge în direcția cea bună sau nu e încă un alt document care nu ne va ajuta să ne facem temele pentru următorii ani? Well, thank you very much. Let me start with... Mulțumesc. Dați-mi voie să încep spunând câteva cuvinte despre Fondul Monetar European și garanțiile pentru depunerile europene. <clears throat> nu știu cum ar trebui să fie constituite aceste mecanisme. Și e clar că trebuie să fie mai simetrice, o, o ajustare către simetrie a mecanismelor, după cum a spus și doamna Petifor, chiar dacă în, în Uniunea Europeană problema nu este aceea de a trebui să se financeze dezechilibre externe, pentru că țările respective sunt în Uniune Economică și Monetară. Dar cred că dacă nu mergem în această direcție, atunci um, supunem la risc întreaga construcție europeană, pentru că mi-e foarte greu să-mi imaginez uh, uh, dizolvarea zonei euro sau un mecanism uh, cu uh, o singură monedă fără a se elimina și mecanismul pieței unice. Trebuie să ne aducem aminte modul în care s-a desfășurat procesul european. Întâi a existat piața unică și la momentul respectiv ne-am dat seama că avem nevoie și de o monedă unică. Cu toate acestea, sunt de acord cu faptul că uh, nici japonezii nu au învățat cum să își gestioneze relansarea creșterii, chiar cu rate zero ale dobânzii și chiar cu 5, 6, 7% a rată îndatorării din PIB. Rata de creștere este foarte scăzută. Sunt acum într-un uh, scenariu de deflație. Și sunt de acord că în zona euro și la nivel global, în general, ne aflăm într-un mediu uh, deflaționist. Nu riscăm o creștere a inflației. Așadar, cred că propunerea FMI de a extinde uh, ținta, de, um, de a extinde intervalul țintei de inflație nu este o, o, o mare noutate și dacă ne-am aflat într-o situație de presiuni uh, inflaționiste, ar fi foarte dificil să ținem inflația sub control dacă creștem uh, uh, expectanța în ceea ce privește inflația. Așadar, e foarte dificil să spunem că este o propunere foarte utilă. În ceea ce privește dolarul uh, slab. Nu cred că administrația Obama poate să decidă care este prețul dolarului, care va fi prețul dolarului, valoarea acestuia, pentru că mișcările masive de capital din lume nu pot fi controlate de către guvernul american. Aș dori să spun și eu ceva. Domnul Poloți a menționat un punct foarte important, și anume faptul că guvernele, nici chiar un guvern atât de puternic ca și al Statelor Unite, nu Uh, sunt autonome în politica economică. Cred că oamenii încep să înțeleagă acest lucru, că guvernele noastre nu pot să gestioneze aceste probleme. Deci dacă ele nu pot să gestioneze lucrurile, ce facem? Trebuie să găsim pe cineva care se oferă să gestioneze crizele pentru noi, în interesul oamenilor. Și acești oameni uh, nu, uh, acești oameni va trebui să fie răspunzători. Cred că este o mare amenințare. Întrebarea este, lăsăm sectorul financiar să facă ce vrea în, în lume. Ajungem din nou aici la controlul și mobilitatea capitalului. Este un subiect pe care niciun economist nu dorește să-l discute, nimeni nu dorește să-l discute, cu toate că văd că femeiul începe să spună că da, trebuie să începem să discutăm despre controlul capitalurilor, ceea ce mă încurajează după ce colaborez de mulți ani cu femei. Femei nu întotdeauna a prezis Uh, crizele din uh, cea din America Latină, cea din uh, Asia, dar cea din Europa n-au avut cum să o, să o prezică, pentru că nu își dădeau seama cum stau lucrurile. Cred că există uh, un uh, aspect cronologic care trebuie luat în considerare între uh, extinderea politicii fiscale și utilizarea altor elemente. Și dacă această mișcare cronologică este greșită, uh, dacă facem lucrurile în ordinea greșită, în Japonia, de exemplu, au fost au recunoscut prea, prea târziu, ca și Banca Centrală Europeană, că au recunoscut prea târziu uh, procesul de restrângere a utilizării investițiilor, de utilizării împrumuturilor în investiții. În 2008 uh, acest proces a crescut, Banca Centrală a Japoniei a fost uh, vinovată, a fost vinovată de erori similare în primele stadii ale procesului și apoi Oamenii au început să economisească, oamenii economisesc foarte mult, nu doresc să investească, nu doresc să cheltuiască și noi putem să ajungem în exact aceeași situație. Mă tem că parte din abordările ideologice uh, nu ne permit să gândim uh, liber, mai ales să, să gândim liber față de ce au gândit japonezii. Pervanș Berez, care este raportoarea noastră, este ultima care va lua cuvântul. Dorești să adresezi o întrebare, Pervanș? Un pequeño comentario sobre las cuestiones... Mulțumesc, domnule președinte. Doar o mică observație față de ceea ce s-a spus chiar acum uh, de colega mea expertă. Cazul Japoniei ne-a arătat foarte clar cum anume timiditatea în momentul în care trebuie să iei decizii a dus la o, uh, o pierdere a două decade perioadă de timp în care creșterea a fost căzută. Nivelul de îndatorare a fost deosebit de mare, mult prea brutal, mult mai mare decât oricare alt program de încurajare a economiei care ar fi putut apărea. Diferența însă este că Japonia, prin uh, structura populației sale, a reușit să uh, refinanțeze aceste niveluri de uh, datorii Lucru care, din păcate, nu poate să se întâmple în, fiecare, în statele membre ale Uniunii Europene. Și în ceea ce privește inflația, eu aș vrea să repet din nou ceea ce am încercat să vă transmit în intervenția mea, și anume, preocuparea principală trebuie să fie creșterea și ocuparea. Și inflația nu este atât de importantă. Cu siguranță că vom avea pe viitor anumite amenințări uh, de tip inflaționist. Dar dacă trebuie să facă un lucru, Banca Centrală este să lanseze un proces în care prețurile încep să crească într-un ritm adecvat Însă ceea ce nicio bancă centrală nu știe să facă astăzi este cum să facă față deflației. În consecință, atât din punct de vedere al calendarului, cât și din punct de vedere al modului în care vom aplica ceea ce știm că trebuie să facem, este evident că astăzi nu ne confruntăm cu niciun pericol dacă cerem băncii centrale să injecteze în continuare, în continuare lichidități în activitatea economică. Un minut, vă rog. I just want to make a quick un comentariu foarte scurt despre surplus Germania și uh, deficitul de cont curent. Atunci când China are un surplus, tot ce poate face este să lase moneda să se aprecieze, dar în cazul Germaniei situația este mult mai dificilă din cauza faptului că există moneda unică. Și atunci dezbaterea ar fi mai degrabă cum putem să avem mai multă competitivitate astfel încât Germania să poată să facă față concurenței cu alte țări. Aici avem o economie globalizată. Din punct de vedere al Germaniei, rata, ă, potențialul ratei de creștere economică este de 1%, ceea ce este foarte slab la nivel mondial. Și atunci, când rata inflației este de 2, și ceva la sută, atunci trebuie să ne gândim cum putem să facem față crizei. Dar dacă gândiți la reforme la nivel micro, e clar că e mult mai important să încurajezi creșterea economică. Nu știu dacă e bine să ai un mecanism de uh, sancționare pentru că există excedente bugetare. Avem aici o problemă la nivel mondial. așa acum, ai ultimul cuvânt, ca de obicei. Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor noștri. Nu mă pot abține să nu fac câteva observații experților noștri. Mai întâi, în ce privește obiectivele băncii centrale. Una din principalele noastre probleme este faptul că tratatul nu e aplicat, așa s-a întâmplat de la bun început. Eu am vrut foarte mult să se facă o lectură uh, foarte precisă a tratatului și am insistat asupra acestui lucru în fiecare audiere. Însă ce spun eu nu are niciun fel de efect asupra președintelui sau uh, directoratului Băncii Centrale Europene, pentru că ei răspund că Banca Centrală nu poate să răspundă mai multe obiective, cel puțin nu așa cum arată um, articolul numărul 2 din tratatul de la Lisabona. Și din păcate cred că criza nu schimbă cu nimic uh, punctul de vedere pe care îl are banca despre uh, propriul său mandat. În ce privește lansa, dezbaterea lansată de Olivier Blanchard, Dominic Strauss-Kahn deja a vorbit despre acest lucru ieri, eu sunt de asemenea de acord cu ideea că avem mai degrabă un risc deflaționist. Știți că în Germania, în anul 2009, salariile nominale au scăzut cu 3,9%, ce nu s-a mai întâmplat din preistorie, deși exagerez puțin. Și cred că faptul de a lansa o dezbatere asupra unui obiectiv inflație ne dă niște perspective asupra faptului că noi nu trebuie să ne întoarcem la ce s-a făcut înainte și să acceptăm faptul că trebuie regândite lucrurile în profunzime. Și e unul din, document, din elementele din documentul Blanchard care merită mai multă atenție. În ce privește Japonia, nu vreau să spun că am avut dreptate, dar atunci când uh, în noiembrie 2008 uh, Comisia ne-a prezentat planul de redresare economică, i-am spus că lucrurile nu sunt suficiente. Nu, va, nu există o adevărată perspectivă de redresare economiei în anul 2011, așa cum uh, spuneau ei. Și deocamdată nimic nu a putut să îmi liniștească această temere, și anume că măsurile din planul de redresare nu sunt suficiente. Și fără a face neapărat niște figuri de stil, aș vrea să vă spun că atunci când uh, particip la aceste audieri, în general uh, una sau două dintre uh, prezentări sunt utile, restul sunt lucruri pe care le-am mai auzit deja. Astăzi nu s-a întâmplat așa, am învățat câte ceva din fiecare prezentare făcută și vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru că astăzi, într-adevăr, s-a spus lucrurilor pe nume. Se vorbește mult despre reglementarea piețelor, mai sunt multe de făcut aici, dar asta nu este suficient pentru a ieși din haosul în care suntem acum. Deci cred că uh, contribuțiile experților din cele două grupuri a fost deosebit de interesantă. Și nu numai pentru că sunt uh, o socialistă din Franța, eu văd foarte bine că țări mari precum Statele Unite sau Japonia au o guvernanță economică și asta nu i-a împiedicat să fie afectați de criză. Deci, cred în puterile um, instrumentului bugetar și în raportul pe care am să-l fac și sper să fiu susținută și de ceilalți colegi, voi insista asupra um, um, caracterului imperativ al uh, cheltuielilor publice, pentru că avem nevoie de uh, politici sociale pentru a ne uh, uh, susține democrațiile. Un ultim lucru. Apropo de ce a spus domnul prim-ministru Papandreu, a fost un, un lucru minunat că a putut să vină azi dimineață și să ni se adreseze. El a vorbit despre care ar fi putut să fie reacția Comisiei pentru a flexibiliza pactul de stabilitate. Și cred că a pus punctele pe I în acest sens. Dacă există flexibilitate și apoi fiecare face ce vrea și așteaptă ajutor de la uh, uh bunul Dumnezeu, e clar că nu mergem nicăieri. Vă mulțumesc foarte mult o dată pentru toate prezentările, îmi vor fi de folos pentru raport. Mulțumesc!